So, colleagues, I, I would suggest that we start. Dragi colegi, vă sugerez să începem reuniunea. Vă rog să luați loc. Vom avea prezentarea două studii cu privire la reprezentarea bărbaților și femeilor în uh, profesiile uh, juridice. Îi voi da cuvântul colegii noastre Iutelan, care este raportoare pe această temă. Everyone for attending this. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc tuturor pentru faptul că participați la această prezentare a studiului uh, legat de drepturile egale ale femeilor și bărbaților. Avem un grup de uh, specialiști cu prezentări foarte importante. Doamna Monica Natter de la Spain Consulting din Viena ne va prezenta un studiu în legătură cu reprezentarea femeilor în uh, profesiile juridice în Uniunea Europeană doamna Lisa Irving de la Universitatea Queen's din Belfast ne va prezenta același studiu din câte am înțeles și avem de asemenea o avem pe Jane Ellis de la IBA, Asociația Internațională a Barourilor, un studiu despre care am auzit foarte multe și un subiect foarte interesant pentru noi. De asemenea, îi mulțumesc secretariatului jurii pentru organizarea acestui seminar uh, și pentru organizarea studiului Parlamentului. Îi mulțumesc colegilor de la secretariat care au colaborat cu Comisia PAM <coughs> pentru a studia acest subiect. Vreau să vă reamintesc că în articolul 8 din Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene se stabilește Gender mainstreaming-ul trebuie introdus peste tot pentru promovarea egalității între bărbați și femei. E vorba de un principiu fundamental al Uniunii Europene. Mă bucur că noi, la juri, comisie de fond în ceea ce privește modul în care ar trebui represat sistemul juridic. Deci mă bucur că avem un plan de acțiune adoptat în martie anul acesta, în care declarăm mai multe lucruri, printre care că ar trebui să începem să facem ordine la noi acasă, și anume că în toate activitățile Comisiei Europene trebuie să se ofere uh, o formare de bază tuturor membrilor din personalul secretariatului pentru comisii și să se ofere de asemenea formare suplimentară pentru personalul de la grupurile politice, pentru asistenți și membri. Am uh, organizat audieri, evenimente pe acest subiect și trebuie să ne asigurăm că vom face toate eforturile necesare pentru avea uh, și o reprezentare echilibrată între sexe în ceea ce privește experții pe care îi invităm. În ceea ce privește numirea și distribuirea de rapoarte și de avize, grupurile politice din acest comisii, inclusiv noi, membrii, deci noi ar trebui să ne gândim la asta, ar trebui întotdeauna să avem un echilibru între uh, rapoarte în funcție de componența pe sexe. În ceea ce privește selectarea personalului și aici trebuie să ținem cont de reprezentarea egală a bărbaților și femeilor. Deci trebuie să ne facem și noi treaba. Și în ceea ce privește politica, în cadrul acestei comisii ar trebui să acționăm la fel și în uh, agenda noastră am stabilit că e important ca la audier, la schimburile de opinii, să existe un echilibru între actorii relevanți care pot uh, prezenta exemple practice. Iar în ceea ce privește misiunile, ar trebui de asemenea să încercăm să învățăm din cele mai multe exemple pe acest subiect. Aș avea mai multe de spus, însă e important să vă dau cuvântul dumneavoastră. Înainte de a le da cuvântul uh, oaspeților, aș vrea să mulțumesc uh, Asociației Internaționale a Barorilor pentru studiul uh, elaborat, despre care o să auzim mai multe astăzi. E un studiu care e o sursă de inspirație pentru mine și de încurajare. Și ce înțeleg eu din acest studiu e că femeile au ajuns la un nivel foarte ridicat de competență, mm, la un nivel educațional, au toate calitățile merită să fie pe picior de egalitate cu bărbații în profesiile juridice, însă structura acestor profesii uh, e limitativă. Detrimentul carierelor uh, bărbaților și femeilor. Vedem că în ceea ce privește pozițiile uh, superioare, bărbații sunt acolo supra-reprezentați. Ceea ce e o problemă. Măcar bine că vorbim despre această problemă pentru a o soluționa. Le mulțumesc și celor care s-au ocupat de studiul Parlamentului. Ați făcut o, tre- o treabă minunată. Asta arată că persistă stereotipurile legate de cele două sexe și la recrutare, uneori atitudinea este părținitoare în funcție de persoana de sexul persoanei respective, există și dificultăți în ceea ce privește echilibrarea vieții de familie și a vieții profesionale. Avem un orar lung, un program lung de lucru, ne e greu să avem un echilibru între viața profesională și cea privată. Avem și o problemă legată de practicile de mentoring, de rețele de sprijin și lipsesc este vizibilitatea unor femei uh, care să fie modele de urmat în eșaloanele uh, superioare ale acestei procesii, însă, profesii, mă scuzați, însă nu eu ar trebui să vorbesc tot timpul, deși eu mă bucur foarte mult că am putut organiza acest eveniment, însă cred că și alții ar trebui să ia cuvântul. Vă mulțumim, știm că sunteți foarte îngrijorată de problemele persistente. Vă mulțumim pentru angajamentul dumneavoastră. Începem cu prezentarea studiilor. Un studiu de la Departamentul de Studii C. Îi dau cuvântul doamnei Monica Nata, care ne va prezenta acest studiu. Vă rog. Mulțumesc. Gentlemen, honorable members. Doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, vă vom spune în ce constă prezentarea aceasta, eu și colegii, colegele voi spune ce metodologie am folosit, care sunt concluziile generale. Colega mea, Liza Erwin, vă va da mai multe detalii în legătură cu informațiile specifice profesiilor juridice și voi încheia prezentarea cu niște recomandări de politici prin care se poate spori echilibrul între sexe în acest domeniu. Am uitat să vă spun că fiecare aveți 10 minute la dispoziție pentru prezentare. 20 minute în total. I'm from OSB Consulting, uh, a private consulting... Uh, Vin de la OSB Consulting, o firmă de consultanță de la Viena, din Austria, și ne ocupăm de ocupare, politici sociale și egalitate între sexe. Colega mea, Liza Arwin, e de la Queen's University din Belfast. E una din universitățile aflate în topul 1%. Se studiază acolo situația femeilor în cadrul Departamentului de Politici. Find the names of the seven experts who can... Aveți și numele celor șapte experți care au efectuat acest studiu pe pagina aceasta pe care o vedeți. Scopul studiului a fost să ofere o imagine a actualei situații uh, în ceea ce privește egalitatea între sexe în diferitele profesii juridice din cele 28 de state membre și să identifice și să examine se motivele pentru care femeile sau bărbații sunt subreprezentanți în anumite profesii juridice. Care a fost metodologia? Am revizuit uh, actualele studii, ne-am consultat cu părțile implicate și am colectat date secundare. Aș vrea să menționez câteva probleme de metodologie mm, cu care ne-am întâlnit. Ultimele date comparative erau din 2014. Să nu uităm că informațiile, datele pot fi interpretate în funcție de întrebările puse de um, cercetători. Deci nu toate profesiile sunt comparabile în toate statele membre. De exemplu, profesia Flieger uh, din Germania nu are echivalent în alte țări. Uneori informațiile nu sunt disponibile, nu sunt furnizate în mod consecvent de-a lungul mai multor ani. De multe ori pentru avocați datele nu prea sunt uh, complete și în ceea ce privește profesorii de drept și aici informațiile nu ne pot duce la o concluzie. Uh, oricum, culegerea de informații acoperă profesorii de drept doar în categoria științelor sociale, împreună cu alte domenii foarte diferite, cum ar fi psihologia, economia sau științele politice. Astfel, datele respective nu sunt, uh, nu pot fi avute uh, în vedere pentru a trage concluzii în legătură cu profesiile juridice. Acum, în ceea ce privește barierele identificate, o atitudine părtinitoare implicită în ceea ce privește sexul persoanei, pe faptul că persistă stereotipurile, cum ar fi presupunerea că bărbații sunt competenți în timp ce femeile trebuie să-și dovedească uh, neîntrerupt competența. De multe ori femeile ajung și la așa numitul zid al maternității. Femeile sunt percepute uneori ca fiind uh, fie prea dure, fie, fie prea unde mai este și problema echilibrului între viața personală și profesională. Se consideră în general că bărbații se ajută între ei, de multe ori se, spun, se arată din studii că femeile nu beneficiază de rețele de sprijin. Uh, și, de asemenea, așa numitul tavan de sticlă. Bărbații sunt preferați pentru pozițiile de vârf, care sunt mai expuse și mai vizibile. Și aș vrea să mai menționez și lipsa de transparență, de transparență în ceea ce privește procedurile de numire. It is evident It is evident across all legal professions especially in top positions. În ceea ce privește pozițiile de vârf, femeile sunt subreprezentate. Various degrees. My colleague Lisa Irvine să um, la un nivel diferit și colega mea Irvine va face o defalcare în funcție de diferitele profesii. To Lisa, please. Thank you. Îi voi da cuvântul acum colegii mele. The quantitative section of the study drew mainly on collecting data from Aici avem date colectate de la surse statistice naționale și europene la care am avut uh, acces. Inclus aici justiția, procurorii, personalul procuraturilor din rapoarte europene cu privință la eficiența justiției. De asemenea, Consiliul Barourilor are date contactate, avem date în ceea ce privește studenții, absolvenții de drept, Eh, multe din date provin de la comisie. Avem de asemenea și un sondaj pe care noi l-am făcut în eh, rândul asociațiilor barourilor. Există o majoritate medie de reprezentare a femeilor, ceea ce privește funcția de judecător în eh, instanțe. femeile reprezintă peste 60% din judecătorii din prima instanță în 13 țări. When it comes to the... În ceea ce privește Curtea Supremă și judecătorii, lucrurile se schimbă foarte mult. Două, trei în bărbați, o parte femei. Doar în Letonia, Luxemburg, România și Slovacia Uh, curțile supreme erau dominate de femei în 2013. Deci, de-a lungul carierei, femeilor sunt din ce în ce mai puțin uh, reprezentate pe măsură ce urcă ierarhic. Avem date și în ceea ce privește procurorii în uh, instanțe, în curțile de primă instanță. Aici femeile reprezintă 59%. Distribuția e consecventă, cu excepția Sloveniei, unde femeile reprezintă 74% din procurori în primă instanță, iar Germania și Italia, unde uh, bărbații dețin aceste poziții mult predominant. La nivel de Curte Supremă, uh, procurorii bărbați sunt cei care ocupă peste 60% din posturi. În Belgia, toți procurorii din Curtea Supremă sunt bărbați. În Suedia, spre deosebire, proporția de procurori bărbați a scăzut de-a lungul anului de la 60% la 38%. În Danemarca, această proporție de procurori femei e în creștere și a ajuns la 77%. În Luxemburg, majoritatea de 62% sunt femei la nivel de Curte Supremă. O mică majoritate poate fi găsită în Letonia și în Slovenia, respectiv în ceea ce este personalul care nu e judecător și care lucrează în curt, în tribunale. Avem multe profesii, un număr considerabil de persoane aici. E vorba de reșpiger, um, personal administrativ și personal de altă natură. Spre deosebire de um, partea cealaltă, aici majoritatea personalului e de sex femeiesc. 26% bărbați, 74% bărbați în 2014. Doar în Luxemburg acest personal, care nu este care constituit judecători, e predominant uh, cătuit din bărbați. Aici avem date adunate de um, asociațiile barourilor, membrii ai uh, barourilor, deci din diferitele state membre. A existat o creștere treptată a proporției de femei care practică avocatura. Cea mai mare proporție s-a înregistrat în Bulgaria, creștere cu 18%, Grecia cu 17% și Slovacia cu 16%, ajungând la o reprezentare egală între cele două sexe. În ceea ce privește țările de common law, e o profesie predominant masculină. 75% bărbați. Și în mai multe țări există variații semnificative, deci de la o țară la altă. 11 state, mai ales din centrul și răsăritul Europei, au notari mai ales de sex femeiesc. 67% în Polonia femei, de exemplu 80% sau mai mult în țările baltice. În țările vestice, notarii sunt mai ales bărbați. În Austria, 91% din aceste poziții sunt uh, ocupate de bărbați, iar în Germania 82%. Doar în Luxemburg, Malta și Slovenia există un echilibru în ceea ce privește notarii. Acum, studiul uh, dreptului. A devenit din ce în ce mai feminin de-a lungul uh, anilor, mai multe absolvente decât absolvenți. În Croația s-a ajuns chiar la 70% femei absolvente față de 30 bărbați. În ceea ce este doctoratele, situația e puțin diferită. În majoritatea țărilor, mai mulți bărbați își obțin uh, doctoratul în și-au obținut în 2015, cu excepția Austriei, Bulgariei, Ungariei, uh, Sloveniei și Lituaniei. Și cu permisiunea doamnei președinte, îi dau cuvântul din nou colegei mele, Monica Thank you. Vă mulțumesc! The data, this study point... Datele din acest studiu arată că există un dezechilibru de gen uh, la vârful profesorilor judice. De asemenea, reiese și o segregare clară acestor profesii. De exemplu, personal auxiliar uh, pentru judecători fiind uh, cu precădere feminin. Deci trebuie mm, să se trateze aici practicile legale și cultura pentru a se exercita, pentru a exista un mediu în care și femeile și bărbații au șanse egale de a avea pe termen lung cariere de pline. Noi avem o serie de recomandări pe care le-am făcut pe baza acestui studiu pe care am vrea să vi le prezentăm, să se partajeze practici, bune practici și încurajarea în echilibrului de gen în aceste profesii și încurajarea statelor membre să vină cu proiecte în care să se concentreze pe egalitatea de gen, să aibă o prezentare, o abordare pozitivă, proactivă în planurile de acțiune ale statelor membre, să se colaboreze cu FEM și cu DG Justiție pentru organizarea de evenimente și cu AIGE, Institutul European pentru Egalitate de Gen, pentru a promova această egalitate și în profesiile juridice. Discuțiile referitoare la diversitatea de gen, mai ales când e vorba de pozițiile de vârf, a trebuit să încurajeze statele membre să stabilească ținte și calendare pentru aceste îmbunătățiri. Să existe stimulente pentru crearea unei rețele privind uh, egalitatea de gen în uh, profesiile juridice, și să existe o recrutare transparentă și imparțială, mai ales în statele cu, bazate pe jurisprudență, common law. Apoi câteva recomandări cu privire la date. Datele secundare din acest raport n-au fost mereu consecvente, au existat niște lacune care s-au uh, evidențiat și pentru a soluționa aceste uh, probleme, ar trebui să existe un cadru comun pentru colectarea de statistici care să țină cont de um, diferențele între profesii și să sporească comparațiile dintre um, date de la nivel de mai multe state membre. De asemenea, e nevoie de mai multe probe empirice, date mai cuprinzătoare la nivel comparativ, mai ales cum ar fi um, remunerația și plata sau toate aspectele legate de segregare verticală și orizontală, de asemenea specializare um, în funcție de gen în anumite domenii și numărul de persoane în anumite etape profesionale de câte nevoie ca să, să avansezi și uh, date cu privire la munca cu um, normă fracționată. De asemenea, avem lacune mari în ceea ce privește profesorii de drept, datele privind pe aceștia. S-ar putea considera discuții legate de uh, aceste date pentru a se face o dezagregare a datelor uh, care privesc științele sociale ca să existe o categorie și privind profesorii de drept. Apoi, recomandări referitoare la învățământul uh, în domeniul juridic, o dezvoltare de recomandări pentru un cadru comun de curicule pentru învățământul juridic și um, să se includă chestiunile de gen ca subiect orizontal în, um, acest tip de învățământ. De multe ori um, se întâmplă rezistență și chestiunile de gen ar trebui să fie um, un, un uh, subiect orizontal în toate activitățile de învățământ uh, juridic. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție și vă stăm la dispoziție dacă aveți întrebări. Thank you, thank you very much. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare interesantă. Înainte să ajungem la întrebări, propun să ascultăm și al doilea raport, după care o să dăm cuvântul membrilor. Doamna Jane Ellis, director la unitatea de cercetare la Asociația Internațională a Barorilor, care ne va prezenta constatările legate de femeile care sunt uh, juriști în domeniul afacerilor. Mulțumesc foarte mult. Uh, bună ziua, stimați uh, domn, stimate doamne. Mă bucur foarte mult să vă pot prezenta raportul nostru. Am, real, am realizat un studiu global pe care l-am trimis tuturor uh, membrilor noștri și în alte părți. Uh, am încercat să obținem uh, informații cu privire la practicile din dreptul comercial. Am primit cam 600, 6.000 de răspunsuri. Uh, studiul acesta, sondajul, l-am uh, completat cu o serie de studii în care ne-am bazat pe studii de specialitate, inclusiv studiul pe care l-am ascultat adineauri. Vă mulțumim pentru acesta și constatările noastre se bazează pe ambele surse. Majoritatea răspunsurilor au venit uh, din partea femeilor care, se, uh, care sunt practicieni în acest domeniu. Deci multe dintre informații chiar se concentrează pe uh, femeile din uh, firmele de avocatură, nu atât pe judecători. Trebuie să ținem... Cre- mă credeam că cineva îmi spune că vorbesc prea repede. Vă rog să-mi spuneți dacă așa stau lucrurile. Există un termen care se referă la feminizarea profesiei um, juridice. Acesta a căpătat amploare în ultimii ani, dar este o prostie, pentru că feminizarea poate că are loc doar la nivelurile inferioare, dar nu are nicio legătură cu nivelurile de vârf. Din toate răspunsurile pe care le-am primit la studiul nostru, 30% dintre respondenți au spus că sunt parteneri, doar 14 dintre aceștia au spus că sunt parteneri pe picior de egalitate. Deci, de fapt, femeile care ajung pe, în poziții de vârf, de fapt, nu ajung în acelea care sunt cu adevărat de vârf și există o serie de motive pentru acest lucru. Am să mă concentrez pe câteva dintre acestea. În primul rând, acest lucru are ieșit și din uh, sondajul nostru, cât și din uh, um, studiile pe care le-am făcut, este faptul că um, politicile de diversitate din acest moment nu funcționează sau doar așa, în marjă. Ceea ce înseamnă aranjamentele legate de echilibrul între viața personală și cea profesională, pentru că și asta intervine aici. Femeile uh, ajung în uh, locuri um, de muncă care existau și care funcționau bine pentru bărbați și politicile de diversitate s-au bazat pe fazul că femeile trebuie să se ajusteze la aceste locuri de muncă care erau preexistente, după care acestea sunt dezvoltate și implementate în contextul firmelor de avocatură de către Uh, personal care nu avea um, cine știe ce autoritate. Dar um, dacă firmele de avocatură și alte locuri de muncă sunt uh, serioase în ceea ce privește diversitatea, atunci trebuie să-și facă o revizuire clară a operațiunilor și a practicilor de muncă din prezent, să identifice problemele existente și să le soluționeze ca parte din acest proces. Asta se referă um, la faptul că politicile de diversitate au fost uh, concepute să le repare pe femei, ca și cum acestea ar fi stricate mergeți cam prea repede. Pentru interpreție foarte greu. Am să încerc să vorbesc mai încet. Există o discrepanță între politicile de diversitate care încearcă să le potrivească pe femei în uh, locurile de muncă deja existente și locul de muncă în sine. În același timp în care femeile mm, începeau să mm, lucreze din ce în ce mai mult în profesiile juridice, Um, s-a întâmplat o, un transfer foarte mare în acest domeniu, de la um, companii um, la niște companii de avocatură care sunt acum internaționale și care reprezintă un fel de întreprinderi foarte competitive și aceste transferuri, aceste modificări au, um, dus, au dus cu sine uh, ore mult mai lungi. În anii 50, um, numărul de ore plătite la care trebuia să se aștepte uh, un uh, angajator era 30, 3800 pe an. După care uh, cifrele au crescut, s-au dublat practic până în anii 80. Și practic s-a constatat că numărul acesta, dacă vreți să, să plătești pe an o, o o persoană, înseamnă că cineva trebuie să lucreze 50, 60, 70 de ore pe săptămână pentru a putea ajunge la aceste cifre. Că despre munca flexibilă și uh, progresele tehnologice au dus la o erodare a uh, spațiului de lucru. Poți să lucrezi de la muncă, poți să aduci mu- casa la muncă, dar s-a, dus, s-a ajuns la o erodare a spațiului personal de-a lungul timpului. Modelul de parteneriat a devenit și acesta mai concentrat, mai puțin parteneri, majoritatea bărbați și există așteptări ca um, avocații din aceste um, companii să se dedice 100% companiei, uh, clienților și colegilor ceea ce e o abordare foarte macistă uh, cu privire la muncă și exclude femeile. Într-unul dintre articolele pe care le citam, acel uh, plafon de sticlă la care v-ați referit, pe care le experimentează um, femeile, ducea la, un, um, la o situație de blocaj Mentoratul este foarte important în aceste situații, că te ajută să te dezvolți și îți permite să discuți oportunități de carieră și planuri. Însă, orice avocat care vrea să progreseze are nevoie mai mult decât de un mentorat, are nevoie chiar de un sponsor. Și am să vă explic ce vreau să spun. Procesul prin care ajungi într-o firmă de avocatură e de obicei destul de transparent. după deci, candidatura, dai un interviu, um, după aceea, nu știu cine te intervievează, o persoană de la resurse umane sau un avocat de nivel mai uh, uh, jos și după aceea se hotărăște dacă ai sau nu Uh, șanse de reușită. După care apare mentorul. Însă procesul prin care progresează cineva în această profesie juridică, mai ales când uh, te afli deja de câțiva ani într-o firmă de avocatură, se face printr-un partener, un avocat de uh, nivel mai înalt, care se interesează de tine și de viitorul tău, adică începe să te sponsorizeze. Nu există niciun proces de candidatură pe care să-l parcurgi ca să ajungi partener. În schimb, unul dintre partenerii de um, vârf numește pe unul dintre avocații aleși, să spunem, și îi ghidează în procesul ca să ajungă partener. Și acest uh, lucru este supervizat, uh, este uh, supervizat de ceilalți parteneri. Astfel ajungi partener. Până la urmă, un partener va alege pe cineva care îi seamănă mai mult. Și asta e relevant nu numai pentru um, femei, dar și pentru cei de etnii diferite sau um, persoane cu disabilități, să spunem. Deci e o chestiune care um, este transversală și care uh, chiar trebuie să se schimbă, pentru că nu este o formă onorabilă și nu este deloc transparentă, este chiar foarte opacă. Apoi, uh, hărțuirea sexuală este în floare în firmele de avocatură. Mm, și de asemenea, intimidarea este un fenomen care rămâne o problemă și pentru bărbați și pentru femei. Am avut uh, în răspunsurile noastre cam 50% dintre respondenții bărbați și femei care au spus că intimidarea, bullying este o problemă. În plus, aceste constatări nu sunt um, aplicabile doar acestor, um, acestui sector și cele care se ocupă în, în, în sectorul um, finanțelor, al fondurilor de investiții și așa mai departe, au experiențe similare. Am făcut interviuri și în alte profesii ca să vedem ce se poate face și acolo pentru a se uh, depăși aceste disparități. Și am văzut că și acolo sunt cam aceleași situații ca și în, uh, în domeniul juridic. Deci profesiile, uh, profes- în experiențele profesionale, sigur, nu suntem uh, singuri. Vă mulțumesc foarte mult! This very interesting Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare deosebit de interesantă, doamna Elis. Ne-ați spus uh, ce se întâmplă în realitate. Am fost impresionat în special de numărul de ore pe care partenerii se așteaptă să uh, le petreci muncind anual. Uh, eu n-aș, n-aș putea să, să fac așa ceva. Din calculele mele ar trebui să lucrez mai mult de 12 ore pe zi pentru a întruni baremul. Am a nebunit cu toții. Lumea a nebunit. Am ascultat uh, prezentările celor două rapoarte și acum uh, dau cuvântul colegilor, colegilor pentru întrebări sau remarce. Am eu uh, un comentariu, dacă îmi permiteți. Doamna Natter, ați menționat uh, permanent uh, uh, statele care aplică dreptul jurisprudențial, respectiv statele care aplică dreptul civil. Și am înțeles că acolo unde se aplică dreptul jurisprudențial, profesiile juridice sunt mai degrabă ocupate de către bă- bărbați. Aveți o explicație pentru asta? De ce există această disparitate între statele ce aplică cele două tipuri de drept? Vă mulțumesc pentru întrebare. Motivul este următorul. În statele care aplică dreptul jurisprudențial, prestigiul este altul sau altfel interpretat procesul de ocup- care permite ocuparea acestor uh, poziții este unul diferit. Când vorbim despre statele care aplică dreptul civil, uh, transparența este mai mare pentru că procedurile sunt mai clare. Eu mă refer la procedurile ce uh, trebuie parcurse pentru uh, ca o persoană să poată ocupa o funcție într-o instanță. Voi trece la germană, dacă îmi permiteți. Da, puteți să folosiți uh, germana pentru că avem parte de interpretare. Vă mulțumesc. Vreau doar să spun că procedura în uh, statele care aplică dreptul uh, civil este mai clară, mai transparentă decât în statele care aplică dreptul jurisprudențial. În cazul statelor care aplică dreptul jurisprudențial, promovările de obicei se obțin uh, în urma sau prin intermediul relațiilor sau recomandărilor. Este vorba exact despre subiectul despre care vorbea colega mea. E vorba despre acea rețea de bărbați care își oferă sprijin între uh, ei. Și după cum spunea și colega, uh, nu avem aici doar o problemă legată de sex, uh, există și probleme legate de etnie, uh, etc. Deci cei ce se aseamănă se adună de obicei, asta se aplică și în uh, domeniul acesta și datele până la urmă reflectă proverbul acesta. Și tocmai de aceea e important să colectăm mai multe date clare și să uh, sporim gradul de transparență a procedurilor. Vă mulțumesc, Ite. N-am neapărat o întrebare. Vreau doar să spun că datele dumneavoastră sunt deosebit de importante pentru, comisie, pentru comisia noastră. De fapt, ambele studii sunt foarte importante. Ni le-ați explicat cât se poate de clar. Am primit din partea dumneavoastră și niște recomandări, niște recomandări de care noi trebuie să ținem cont. Prin urmare, le recomand colegilor să nu uite aceste recomandări și să-și continue eforturile pe marginea planului de acțiune privind uh, integrarea egalității de gen. Voi încerca să văd cum anume vom putea uh, incorpora acest aspect în toate uh, discuțiile pe care le purtăm noi aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru studii, mi-au fost de mare ajutor. Există colegii în, uh, în sală care, iată, au participat la discuții și cu siguranță vor propovădui cuvântul sfânt, dar uh, mai există și colegi care nu au fost în sală, dar pe care cu siguranță îi, vor, uh, îi vom atrage alături de noi. Vă mulțumesc, Ite, îți mulțumesc pentru aceste cuvinte. Comisia dorește și comisia să intervină, bineînțeles că aveți dreptul să interveniți. Vă mulțumesc. Într-adevăr, două studii deosebit de interesante, care până la urmă merg mână în mână cu ceea ce facem noi la unitatea privind egalitatea de gen la de justiție. Noi încercăm uh, să ne concentrăm pe subiectul acesta. Avem și strategia privind egalitatea de gen și, într-adevăr, după cum spuneați, nu avem de-a face doar cu o segregare sectorială, ci trebuie să mergem mai uh, departe de atât, trebuie să vedem ce se întâmplă în realitate, cum funcționează plafonul de de sticlă și celelalte bariere de asemenea. Institutul privind uh, egalitatea de gen uh, va promulga uh, sau va publica și el în curând un studiu pe aceeași temă. Pe uh, acest uh, studiu se va concentra pe sectorul STEM. De asemenea, am uh, participat la un seminar de curând cu privire la um, emanciparea femeilor și discrepanțele salariale. Să știți că um, datele incluse în studiile dumneavoastră s-au reflectat cât se poate de clar în respectivul seminar și uh, ne-am dat seama că problemele acestea apar uh, nu doar din pricina barierelor invizibile sau barierelor puse în calea celor care doresc să promoveze. Vorbeați și dumneavoastră despre necesitatea de a găsi un sponsor în, în domeniul acesta juridic, uh, dar dincolo de, a, uh, de, de toate acestea mai există și problema aceea a echilibrului între viața privată și cea uh, cea pe piața muncii. Într-adevăr, programele flexibile îi oferă o oarece flexibilitate sau posibilitate de a echilibra cele două, dar până la urmă, date fiind baremurile care trebuie să fie întrunite de profesiile juridice eh, și care sunt foarte ridicate, toată flexibilitatea nu duce la nimic și tocmai de aceea, iată, toate aceste probleme trebuie să fie uh, Uh, analizate împreună pentru a putea trage o concluzie cu privire la ce anume trebuie făcut pentru a îmbunătăți uh, situația uh, femeilor și în domeniul acesta. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste studii și încurajăm Parlamentul European să continue, să-și continue eforturile pe tema aceasta. Vă mulțumesc. Cred că eforturi trebuie să depunem cu toții, femei, bărbați, cu toții de bună credință. Am uitat să anunț faptul că ieri am uh, publicat un plan de acțiune cu privire la discrepanțele salariale între femei și bărbați și în planul acesta de acțiune se regăsesc multe dintre elementele care au fost uh, puse în discuție astăzi. Încercăm să venim cu un plan de acțiune complex ca să uh, Uh, venim de hack, le venim de hack uh, tuturor acestor bariere care duc la discrepanțele salariale pe piața muncii. Vă mulțumesc foarte mult uh, și noi vom încerca să discutăm acest plan de acțiune și, bineînțeles, ne dorim să mergem înainte pe marginea egalității de gen. Silvia, mulțumesc, nu vreau să prelungesc neapărat discuția, dar să ne amintim că Discutăm întotdeauna despre uh, o obligație pe care ar trebui să o impunem statelor membre pentru nominalizarea unui candidat și a unei candidate pentru CEJ. Iată, ar fi un prim pas pe care l-am putea, într-adevăr, întreprinde. Uh, dar, uh, într-adevăr, lista acțiunilor care trebuie să fie întreprinse este exhaustivă. Mă bucur tare mult că avem aceste studii care ne vor permite să ne continuăm eforturile. Întotdeauna ajungem la exact aceleași concluzii. Da, important e să ne mișcăm, cătinel, cătinel, dar să o facem uh, înainte. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări și sunt absolut convinsă că ITE va face tot ce îi stă în putință pentru a promova egalitatea de gen. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru prezență. Încheiem dezbaterea pe, punct, pe marginea punctului acestuia de pe ordinea de zi și trecem acum la punctul 30 de pe ordinea noastră de zi. <laughs> so, number, item number 30 is a workshop. La 30 avem un atelier pe tema planificării succesiunilor transfrontaliere, o misiune ușoară sau dificilă. Nu știu dacă avem neapărat de nevoie de semnul întrebării aici, pentru că clar tema este una Uh, deosebit de complexă, este o, o provocare această planificare, dar uh, tocmai despre subiectul acesta vom discuta în detaliu în cele ce urmează. Workshop uh, relates to a challenging file with which the lead... Avem de-a face, iată, cu un dosar pe care l-am tratat nu cu mult timp în urmă aici la Comisia Jurii. Este vorba despre dosarul cu privire la succesiuni, care a intrat în vigoare uh, cu doi ani în urmă. Uh, atelierul de astăzi are drept obiectiv uh, evaluarea celor doi ani de la punerea în aplicare a regulamentului 650 din 2012 cu privire la succesiunile transfrontaliere. Să vedem în ce măsură uh, situația sau viața cetățenilor europeni a fost simplificată. Am invitat o serie de uh, experți care ne vor spune câte ceva despre evaluarea lor asupra regulamentului. Uh, mai întâi de toate vă rog să urmăriți un mesaj video din partea doctorului Jonathan Fitchin de la Universitatea din Aberdeen cu privire la elementele esențiale ale studiului intitulat Efectele probatorii a actelor uh, autentice Uh, din statele membre ale Uniunii Europene în contextul succesiunilor. A fost vorba de un studiu care a fost uh, practic cerut uh, de către Departamentul de Politici pentru Drepturile Cetățenilor și Afaceri Constituționale. Este, acest studiu este unul deosebit de interesant. Dacă putem trece la mesajul video, am înțeles că începem curând. This is a report on succession study undertaken. E un raport în legătură cu uh, un studiu cu privire la succesiuni, uh, alcătuit de profesorul Paul Bowman, de către Jonathan Fitcher și de către doamna John Holiday de la Centrul pentru Drept uh, Privat Internațional de la Universitatea din Aberdeen. Și la sfârșit veți avea și un link către acest studiu. Eu vă prezent astăzi raportul și mă numesc do, uh, Dr. Jonathan Fitchen. Fundalul studiului. Regulamentul uh, 650-2012 lui cu privire la succesiuni are ca scop armonizarea dreptului privat internațional și soluționarea conflictului între legi ale celor 25 de state membre participante. În 22 din state, o succesiune poate implica uh, unul sau mai multe instrumente autentice. De aceea e necesar regulamentul pentru ca aceste instrumente autentice să aibă anumite efecte juridice transfrontaliere articole 59 și 60, două prevederi care permit efecte juridice de la mm, instrumentele de mm, succesiune autentice, deci permit aceste, acestor instrumente să uh, treacă de la statul membru de origine în sistemul juridic a celorlalte 24 de alte state. De asemenea, avem și un instrument, uh, cel oferit de articol 59. Celelalte state membre care trebuie să accepte un instrument de succesiune, trebuie să vadă dacă există efectele probatorii în statul de origine. E o acceptare nouă, e un concept nou, autonom pentru dreptul comunitar și, de asemenea, un nou concept juridic pentru uh, legislațiile naționale. De ce s-a făcut acest studiu? Pentru ca articolul 59 să funcționeze așa cum se dorește în acest regulament, autoritățile din statele membre, din alt stat membru, trebuie în primul rând să vadă dacă instrumentul de succesiune autentic a fost uh, prezentat și de asemenea să să înțeleagă natura efectului probatoriu național al acelei succesiuni în statul membru de origine și să hotărască dacă, în funcție de derogarea de ordine publică, cum trebuie să uh, ofere aceleași efecte probatorii în legătură cu instrumentul autentic uh, al viitoarei succesiuni. În ceea ce privește implementarea regulamentului 1329-2014, se oferă un formular opțional standard de anexa 2 care enumerează, însă nu oferă informațiile cerute potențial pentru a însoți un instrument uh, de autentificare succesorală um, transfrontalier. Acest studiu a încercat să vadă um, să ofere informații în legătură cu tipurile de succesiuni, de instrumente de succesiune în fiecare stat membru, care sunt uh, post diferitele efecte probatorii ale acestor instrumente. Și să nu uităm de asemenea asistența care e importantă, mai ales pentru Suedia, Finlanda și Cipru, unde nu există instrumente naționale autentice. Deci puțină experiență în a avea de-a face cu instituții juridice străine reprezentate de către un instrument autentic. Metodologia. Experți naționali din fiecare stat au participat la regulamentul cu privire la succesiune. Am cerut fiecare expert să completeze un chestionar detaliat în legătură cu un anumit sistem juridic în legătură cu folosirea națională a instrumentelor autentice, dacă era cazul, și utilizarea a instrumentelor autentice în contextul succesiunilor. De asemenea, am căutat informații în legătură cu folosirea oricărei ordini publice, cunoscut conceptul de l'ordre public. De asemenea, am primit uh, ex rapoarte suplimentare de la anumite sisteme juridice, de la notari care au avut amabilitatea să fie de acord să ne ofere aceste informații în chestionare. Raportul. Am extras uh, informațiile relevante din fiecare raport național și am pus și uh, date din uh, rapoartele notarilor, dacă erau cazuri, pentru a prezenta un raport uh, de la țară la țară. În primul rând, tipurile de instrumente autentice de succesiune, natura efectelor probatorii naționale ale instrumentelor autentice succesorale în 22 de state membre și, orice, și trei orice informații cu privire la utilizarea um, internă a acelei uh, derogări uh, de la ordinea publică. Raportul a organizat concluziile pentru fiecare stat membru în funcție de uh, informații, lista de informații din anexa 2 uh, a regulamentului. De asemenea, am făcut recomandări pentru a îmbunătăți actualul regulament de succesiune în ceea ce privește instrumentele autentice transfrontaliere în domeniul succesiunilor. Care sunt recomandările noastre? am recomandat ca cerința de la articolul 59 de acceptare să nu fie um, luată sau să nu fie considerată identică cu alte concepte mai um, anterioare, cum ar fi recunoașterea sentințelor. Acceptare înseamnă o transmitere transfrontalieră și ușurarea efectelor probatorii a unui instrument. În al doilea rând. Completarea corectă a formularului de la anexa 2 ar trebui să se facă, să fie încurajată dacă vrem ca beneficiile să se facă simțite. Prezența formularului de la anexa 2 ajută statele membre să identifice instrumentele de succesiune. În al treilea rând, notarea ar trebui asigurați că, în, că indiferent de uh, ceea ce pot uh, primi ei în conformitate cu prevederile regulamentului de succesiune. Uh, deși ar putea acționa ca instanțe, ar trebui să aibă întotdeauna competența de a emite un formular anexat, în ceea ce privește instrumentele de autentificare. În studiul nostru se arată că datele pot fi standardizate uh, în prealabil. Al cincilea rând, abolirea procedurilor de legalizare naționale de către articolul 72 ar trebui să fie făcută, să fie adusă la cunoștința celor din profesiile juridice. De asemenea, considerăm că ar trebui să se considerească posibilitatea de a le oferi autorităților din statele membre care au uh, care primesc un instrument de succesiune în conformitate cu articolul 59 să fac următoarele trei lucruri. În primul rând să ceară completarea formularului de la anexa 2, dacă nu se oferă, să ceară traducerile uh, instrumentului și formularul de la anexa 2 și să ceară uh, și, uh, asistență din partea notarului din statul membru de origine. Deocamdată niciuna din aceste posibilități nu există în conformitate cu cele stipulate de articolul 59. mulțumesc și aici îmi închei prezentarea. Mulțumesc. Presupun că domnul profesor nu ne ascultă, nu ne aude, însă îi mulțumim de la distanță și îi urez bun venit domnului François Tremosa, notar în orașul Toulouse. Vă dau cuvântul, domnule notar. Merci bien, Madame la Présidente. C'est un immense plaisir pour moi de... Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Îmi face o deosebită plăcere să vin astăzi în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc în numele celor 200 de mii de persoane care lucrează în notariat în Europa. Uh, vreau să vă refer la ce s-a spus în uh, prezentarea anterioară. Ca notar uh, în Franța am avut deja ocazia să aplic acest regulament privind succesiunile. Am primit acte autentice cu proveniență din um, Spania, Germania, Belgia, Olanda, fără niciun fel de problemă și eu am trimis um, acte către Spania și către Belgia. Acestea la fel au circulat fără probleme, deci vreau să vă asigur că aceste acte autentice circulă foarte bine în interiorul Uniunii Europene în cadrul acestui regulament privind succesiunile. Vreau să vă spun, trebuie să spun din, din capul uh, locului că e un progres imens pentru că facilitează uh, tranzacțiile internaționale. E o vorba de um, această politică a micilor pași pe care îl promovau um, uh, părinții fondatori ale Europei și acesta se încadrează foarte bine aici. Pentru că simplifică viața cetățenilor prin faptul că Obligația din regulament este foarte largă, e vorba de deschiderea succesiunii la partaj și așa mai departe, până la toate procedurile de competență jurisdicțională, legea aplicabilă și așa mai departe și creează un instrument nou prin care se pot dovedi calitățile de moștenire în Europa, și anume certificatul de moștenitor european, a înlocuit 25 de sisteme diferite care aveau norme diferite în ceea ce privește uh, regulile care se aplica în cadrul succesiunii, cu unul singur în care, până la urmă, regula care se aplică este cea a ultimei um, um, reședințe obișnuite a um, defunctului. Și, de asemenea, competența poate să aparțină tocmai uh, um, instanței din această uh, Uh, țara, a reședinței obișnuite. Uh, la, în ceea ce privește munca noastră de zi cu zi, noi suntem juriști și uh, venim, venim aici să vorbim despre ce se poate îmbunătăți, ce probleme sunt, dar odată aș dori și eu să încep cu lucrurile bune referitoare la acest regulament. Acum, problemele. În primul rând, cu ce ne confruntăm noi ca practicieni este faptul că ni se cere să aplicăm stat, uh, legea unui alt stat, nu cel în care exercităm noi activitatea. Dacă e vorba de un stat din Uniunea Europeană, mai reușim, ca să spunem așa, obișnuit. Când e vorba de aplicarea uh, unor legi din Bhutan sau din uh, Kazakhstan, accesul la um, informație e mult mai greu, uneori chiar imposibil. Dar sunt situații care apar din fericire rar. Cât despre domeniul de aplicare a regulamentului, primul titlu, avem acolo o listă întreagă de derogări în anumite materii. În primul rând, regulamentul începe că se spune că se exclude domeniul fiscal. Vreau să reamintesc acest lucru pentru că în fiecare zi vin clienți la noi și ne spun ce frumos datorită acestui uh, regulament uh, pot să desemnez cu tare uh, Uh, stat uh, pentru că vreau eu, nu, pentru că domeniul acesta este exclus domeniul fiscal. Da, e cumva evident, e de la sine înțeles, dar vreau să reamintesc pentru că întrebarea aceasta ne este adresată uneori chiar de patru ori în cadrul aceleiași ședințe. Pentru că oamenii nu înțeleg, nu asimilează conceptul. Apoi, uh, mai sunt de, um, excepții pentru regimurile matrimoniale. E clar, acest lucru diferă de domeniul succesiunii. Deci, ce trebuie să facem înainte să lichidăm o succesiune este să lichidăm regimul uh, matrimonial. În funcție de state, se face una întâi și cealaltă după. Uneori se aplică în paralel, dar pe scurt, cele două interacționează. Ori după cum știți, normele care vizează regimurile matrimoniale nu sunt încă armonizate. Știm că acest lucru se va întâmpla în ianuarie 2019. O să spuneți că nu mai e mult, mai sunt 15 luni și totul se va aranja. E, da și nu. Da, pentru cuplurile care vor fi căsătorite începând cu ianuarie 2019, dar în acest moment reglăm succesiuni uh, ale unor persoane care s-au căsătorit acum ani sau zeci de ani. Deci, avem mulți ani de acum înainte în care va trebui să facem față cu uh, consecințelor unei armonizări uh, Um, a, a regulilor regimurilor matrimoniale. vă... Lipsă de armonizare, mă scuzați. O să vă dau un exemplu unei căsătorii, unui cuplu catalan-spaniol, unde ar putea să fie diferite autorități care ar putea să regleze regimul. Acesta ar putea să fie regimul separării bunurilor sau al comunității bunurilor și deci nici compoziția acelei succesiuni nu va fi aceleași. Dacă e vorba de notarul spaniol um, care va redacta certificatul de succesiune, va spune un lucru diferit um, uh, decât notarul um, uh, francez, pentru că vor vedea regimul matrimonial diferit, un bun ca aparținând cuplului, celălalt ca aparținând unuia dintre parteneri. Până la urmă, este o problemă care va împiedica multă vreme circulația certificatelor în ansamblul lor, dar nu există soluție pe termen lung, cel puțin eu nu o am. Acum, dacă peste câțiva ani, odată ce se va, va intra acea armonizare a regimurilor matrimoniale vă, și va avea efecte, dacă nu cumva o să putem să facem o soluționare Poate că în felul acesta vor putea să fie concluzionate altfel diferite cauze. Apoi, în ceea ce privește reședința obișnuită, care este criteriul acesta care desemnează legea aplicabilă, în marea majoritatea cazurilor acest criteriu nu pune probleme, toată lumea știe unde locuia decedatul. Pentru că se întâmplă ca persoana respectivă să aibă o reședință de multă vreme. Atunci nu încape întoială. Sigur, se vorbește mereu de cazuri patologice, persoane care locuiesc în două țări, în același timp sau persoane care odată ce se pensionează stau uh, opt luni într-o țară din sudul Europei și patru luni în uh, nordul Europei, în țara lor de origine. Și atunci, care este reședința obișnuită? Acolo unde petrec uh, opt luni pe an sau în statul din nord unde au încă sursa de venituri, unde își fac declarațiile fiscale și unde se duc la medic și unde organizează evenimente de familie. Apoi mai sunt și situații ale persoanelor care, odată ce se pensionează, merg în altă țară din motive financiare sau de ordin practic, mai ales când uh, persoanele respective, de exemplu, ajung într-o casă de bătrâni, într-o altă țară, pentru că nu poate să se uh, întreține singură, e vorba de persoane vulnerabile, nu știu, are Alzheimer sau are altă boală, atunci ce putem să spunem? Persoana respectivă, chiar dacă mai trăiește 10-15 ani într-o casă de bătrâni, într-un stat, uh, se poate spune că a ales să-și schimbe reședința uh, obișnuită în favoarea statului acesta unde se află um, respectivul, uh, respectiva casă de bătrâni? Aici um, poate că um, și Curtea de Justiție ne va ajuta pe parcurs să lămurim lucrurile. Apoi, încă un lucru de spus este dacă această um, această reședință obișnuită apare ca și concept autonom în dreptul Uniunii Europene. Da, e adevărat că acest uh, concept este folosit ca criteriu în ceea ce privește succesiunea, dar um, acest concept poate să varieze de la un regulament la altul. Și în aceeași situație putem să avem două um, reședințe obișnuite care sunt desemnate în funcție de, de instrumentul care se aplică. De exemplu, dacă uh, persoana respectivă, decedatul, era căsătorit uh, în situații destul de specifice, ar putea să aibă reședința într-un stat A, pe când cuplul ar putea să fie rezident într-un stat B. Pot să existe astfel de situații. Ce e sigur este că trebuie să se evite situații în care uh, autoritățile locale să nu aibă o viziune prea naționalistă a reședinței uh, obișnuite. E vorba de un text european, până la urmă, și o noțiune autonomă de drept european și uh, acești practicieni să lase deoparte ce au învățat ei când erau ei studenți de drept, uh, când studiau chestiuni locale. Acum câteva cuvinte. Președinte, este foarte interesant, dar vreau să vă atenționez că ați depășit 10 uh, minute. Poate puteți să încheiați. Câteva cuvinte în ceea ce privește pactele în vederea succesiunii. E... nu vreau să intru în detalii, dar am observat că academicienii nu prea predau acest lucru la universitate și chiar comisia când a editat ghidul um, cu privire la succesiuni nu vorbește despre acest lucru. Nu prea e nimeni uh, în largul său în ceea ce privește aceste pacte. Pactul, până la urmă, este primit în statul de destinație și eu o să mă opresc aici ca să respect cât de cât timpul care mi-a fost alocat. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Vedem că vorbiți din propria experiență și acum o să-l ascultăm pe vecinul dumneavoastră, domnul Isidoro Antonio Calvo Vidal, notar din Spania. Aveți cuvânt. Muchas gracias. Agradezco especialmente la invitación para compartir. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a avea această discuție. Regulamentul cu privire la succesiune e unul din exemplele cele mai bune din proiectul european pentru cetățeni în spațiul de libertate, securitate și justiție. Se bazează pe principiul unității, în așa fel încât se uh, pornește de la principiul următor. Un defunct, o singură lege aplicabilă, o singură jurisdicție competentă și un singur document probatoriu al calității de moștenitor, de administrator al moștenirii sau de executor al testamentului. Acest concept uh, însă nu e respectat în întreaga sa rigoare, deoarece succesiune transfrontaliere sunt complexe și pentru asta trebuie să se țină cont de anumite derogări, excepții. Încerpește competența din motive practică și, practice și uh, în ceea ce vrește procedurile. În ceea ce privește uh, recunoașterea condiției de moștenitor, trebuie respectată subsistența documentelor interne din statele membre. Și în ceea ce privește legea aplicabilă, trebuie aplicată legea statelor membre a succesiunii pentru anumite bunuri din motive economice sau sociale sau de familie. Eu astăzi voi vorbi mai mult despre legea care se aplică, deoarece în acest domeniu, uh, punerea în practică a regulamentului ne-a arătat că există totuși anumite elemente de uh, nepotrivire care ar trebui soluționate, corectate. Regulamentul de succesiuni are un caracter universal. Uh, legea desemnată se va aplica atunci, chiar dacă atunci nu este legea unui stat membru, ceea ce ar stabili, cel puțin în principiu, un tratament egal în ceea ce privește legislația aplicată de către autoritățile statelor membre. Și dacă în propunerea Comisiei pentru atingerea acestui obiectiv uh, a ajuta excluderea oricărui tip de retrimitere. Includerea acestui concept în uh, activități legislative și consemnarea acestuia în articolul 34 modifică în mod semnificativ această abordare. Prin urmare, luarea în considerare a normelor de drept internațional privat dintr-un stat nemembru atunci când e vorba de un sistem sau de un model uh, deciziune ar putea stabila, ar putea determina atomizarea succesiunii în mai multe um, mase uh, de moștenire independente și care sunt supuse la legi diferite. Să nu uităm aici că bunurile mobile trebuie să fie supuse succesiunii bunurilor imobile. Să nu uităm de asemenea că uneori uh, trebuie să prevedem cum se va desfășura fenomenul succesoral respectiv și de aceea e nevoie de planificare aici din partea viitorului fum. În dreptul spaniol, în aceste situații, Tribunalul Suprem uh, a avut tendința să considere ca fiind dominante principiile de unitate și universitate ale legii aplicabile succesiunii. Și de asemenea a optat pentru a, a respinge sau a fi de acord cu retrimiterea. Mă scuzați, dar vorbiți că am citit cam repede. Spuneam că măsura în care regulamentul a optat pentru principiile de unitate și de universalitate ale legii aplicabile, ar putea să fie utilă adaptarea acestei, adoptarea acestei doctrini și la nivel european. Mai mult, Articolul 34, care admite eventualitatea unei retrimiteri, ar putea cauza insecuritate, nesiguranță față de cei cetățeni care au considerat legea rezidenței obișnuite, deși asta era legea unui stat nemembru, ca legea cea mai potrivită pentru reglementarea proprii succesiuni. Dat fiind că legea locului este legea locului stabilită de el. În acest sens, o aplicare strictă um, litera legii articolului 34 alineatul 2 ar putea duce la soluții puțin acceptabile. Gândiți-vă, de exemplu, mare un cetățean spaniol după data de 17 august 2015, fără testament, care locuia în Cuba, unde se află familia sa și marea majoritatea patrimoniului. Conform articolului 21 alineatul 1, legea uh, rezidenței obișnu, uh, obișnuite din momentul decesului va fi legea succesiunii, adică legea din Cuba. Însă, dați fiind că e vorba de legea unei țări terțe, va trebui să se țină cont de prevederile de drept internațional privat care uh, sunt în vigoare în această jurisdicție. Uh, această dată, conform articolului 15 din Codul Civil cu Banez, succesiunea din cauză de deces uh, este reglementată de legislația statului uh, uh, cetățeanului respectiv, deci indiferent de natura bunurilor și locurilor unde se află. Prin urmare, succesiunea va trebui făcută în conformitate cu legislația spaniolă. Gândiți-vă în continuare că respectivul defunct, în motivul uh, decesului, nu se afla în uh, Cuba pentru că tocmai se mutase uh, într-un alt stat înainte de a muri. În acest caz, conform cu articolul 2, 61, alineatul 2, și așa cum rezultă clar din toate circumstanțele cauzului că de functul respectiv avea o legătură mult mai strânsă cu un uh, stat diferit de cel unde și avea rezidența obișnuită, ei bine, legea aplicabilă va fi legea acestui alt stat. Deci, prin urmare, se va aplica legea din Cuba. Deci, deși e vorba de legislația unui stat terț, se aplică legea care se va aplica în conformitate cu regula de afiliere mai uh, strânsă. Deci, prin urmare, se exclude posibilitatea retrimiterii. În primul caz, toate circunstanțele cauzului arătau o legătură strânsă a defunctului cu Cuba, însă când intră în joc această, acest concept al retrimiterii, se exclude aplicarea legislației acestui stat. De aceea cred eu că trebuie să se impună o interpretare adecvată a articolului 34.2 pentru a evita situații ca, cea pe care, ca cele pe care vi le-am prezentat. Și eu cred că o astfel de interpretare ar trebui să țină cont de faptul că atunci când legea statului în care defunctul și-a avut ultima reședință obișnuită în momentul decesului, e și legea statului cu care cetățeanul defunct a avut o legătură mai strânsă, deci atunci nu ar trebui să se aplice mecanismul de retrimitere, ci să se aplice excluderea stabilită, excepția stabilită la articolul 34. Însă, clauza de salvgardare a ordinii publice de la articolul 35 ar trebui privită altfel. În anumite jurisdicții, dacă defunctul lasă descendenți și crede că fiul trebuie să primească porție dublă față de fică sau când e o succesiune între soți, că soțul ar trebui să uh, moștenească de două ori mai mult decât soția care a murit înainte. Ei bine, în ambele cazuri, Aici, aceste cerințe pentru a avea o succesiune nu trebuie avute în, cal- în considerare, deoarece aici e vorba de o anumită credință religioasă sau ideologie politică. Trebuie apărate valorile și principiile care constituie baza jurisdicțiilor statelor membre. Orice discriminare din motive de sex sau de credință impune excluderea aplicației. În același timp, trebuie respinse prevederile mortis cauza, deci cu privire la cauza morții, atunci când acestea sunt rezultatul transpunerii unei dispoziții legale incompatibile cu ordinea publică a forului respectiv. De asemenea, trebuie să acordăm atenție specială clauzei de ordine publică în ceea ce privește emiterea certificatului european de moștenitor. Bineînțeles, în acest formular nu se face trimitere la această clauză. Spre deosebire de rezoluțiile sau spre deosebire de actele autentice, emiterea certificatului de moștenitor ține întotdeauna de utilizarea acestea într-un stat membru diferit de cel uh, unde a fost uh, emis. Acolo uh, va avea toate efectele conform articolului 69, fără nicio procedură specială, așa cum stabilește regulamentul față de rezoluție și care, conform articolul 40a, poate motiva ca o rezoluție dintr-un stat membru să nu constituie obiectul unei recunoașteri dacă ar fi uh, în mod manifest contrar ordinii publice din statul membru respectiv. Vocația extrateritorială a acestui uh, certificat de moștenitor face ca autoritatea de emitere să evalueze mai ales urmările aplicării unei prevederi din uh, această lege asupra ordinii publice din statul membru în care se încearcă să se utilizeze certificatul. Dacă autoritatea de emitere nu face această evaluare, nimeni nu mai putea să o facă după aceea în țara de destinație. Vă rugăm să ajungeți la concluzii, dacă puteți. Îmi pare rău, dar uh, avem totuși aici o limită Vă spuneam că scopul acestei măsuri uh, este să consolideze încrederea reciprocă și să sporească siguranța juridică pentru a utiliza mai ușor acest certificat de moștenitor, mai ales pentru că prin acest certificat, așa cum se arată în articolul 69 al netul 5, se înlesnește sarcina celor implicați într-o accesiune transfrontalieră și astfel depun prin acest certificat de un mijloc adecvat de acces la sistemele interne de uh, registre. Vă mulțumim foarte mult. Poate că acum voi ruga comisia să intervină. Doamna Vila Badia dorește să ia cuvântul? Nu dorește? Ba da. Yeah, thank you very much, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Trei observații, nu de natură tehnică. Vă atrag din nou atenția cu privire la ghidul privind succesiunea, un ghid pe care Comisia l-a pregătit alături de statele membre și notarii din Europa. În acest ghid încercăm să le explicăm cetățenilor care sunt beneficiile noului regulament, beneficii care de altfel au fost uh, discutate sau uh, menționate de către invitații dumneavoastră. În momentul de față, uh, acest ghid uh, este în curs de a fi tradus, mai apoi îl vom publica și vom încerca prin rețelele de socializare să promovăm acest ghid, încercăm să ne adresăm cât, unui număr cât mai mare de oameni cu putință. Am demarat deja o campanie pe tema acestui regulament în vara lui 2015, după promulgarea acestui regulament, campania a fost încununată de succes. Sperăm că și acest ghid se va bucura de același succes. De asemenea, vreau să menționez că rețeaua europeană juridică, rățea în care se, adune, se adună diferite profesii juridice din întreaga Europa uh, și în care se poartă discuții pe teme comune. Deci s-a, în cadrul acestei rețele s-a organizat un grup de lucru la care participă și notarii. Uh, un grup de lucru care are drept obiectiv crearea unor note informative care să fie adresate practicienilor din statele membre, uh, note informative cu privire la ce anume este necesar pentru înregistrarea unor bunuri moștenite. Deci în momentul în care un, o instanță sau un notar trebuie să emită un certificat european de succesiune, acesta ar trebui să știe ce anume se așteaptă de la el într-un alt stat membru. Iată, subiectul acesta este unul de interes atât pentru profesiile juridice, cât și, bineînțeles, pentru cetățeni. Și mai există și o dimensiune internațională a acestui subiect pe care grupul de lucru o discută. De asemenea, Comisia a creat un studiu anul acesta, un studiu care va fi publicat în curând pe portalul e-Justice, un studiu care se referă la ce anume fac sau vor face statele membre în ceea ce privește înregistrarea electronică a ECS-ului, adică a Certificatului European de Succesiune. Acest certificat este un element esențial al regulamentului, pentru că până la urmă instrumentul acesta ne permite să dovedim într-un alt stat membru faptul că suntem moștenitorii legitimi al unui bun uh, localizat într-un alt stat membru. Practicienii uh, se pare uh, trebuie să fie informați sau ar trebui să fie informați înainte de a emite un astfel de certificat cu privire la eventualele certificate similare pe, uh, uh, care au fost deja Uh, emise într-un alt stat membru și tocmai de aceea ne gândeam că aceste certificate ar trebui să fie înregistrate uh, electronic. Există deja state membre în care există sisteme de genul acesta, sisteme electronice. Acum Comisia Europeană încearcă să stabilească dacă impunerea unui sistem de înregistrare electronică uh, la nivelul tuturor statelor membre ar fi un pas înainte. Uh, de asemenea, potențiala interconectare a sistemelor naționale este discutată. Bineînțeles, practicienii sunt foarte încântați de această perspectivă, dar, pe de altă parte, trebuie să ne gândim în ce măsură sistemul acesta ar fi într-adevăr unul rațional și vom face asta în urma unor analize aprofundate. Și încă ceva. Poate că n-ați văzut, dar săptămâna trecută CEJ s-a pronunțat pentru prima dată în ceea ce privește pe marginea acestui regulament sau într-o speță care implică acest regulament. Va mai exista o audiere într-un caz uh, care um, vizează tot regulamentul privind succesiunea, o audiere care va avea loc uh, peste vreo câteva zile. Se pare că mai există o, și o a treia speță pe rol, dar iată, avem deja o hotărâre pronunțată, uh, conform căreia dacă există un uh, moștenitor care a fost uh, desemnat pe baza legii aplicabile, respectivul statut de moștenitor ar trebui, trebuie să fie uh, uh recunoscut de către un stat uh, membru uh, în care bunul moștenit uh, se, se află, de, de, ca și cum respectivul statut ar fi fost eliberat sau emis în baza legislației naționale. Deci, iată, nu voi intra în, în detalii, dar vreau doar să vă informez că avem prima hotărâre pronunțată de către CEJ pe tema aceasta. Vă mulțumesc! Vă mulțumim la rândul nostru pentru aceste explicații. Acum le dau cuvântul membrilor în cazul în care există întrebări sau comentarii pe marginea acestui subiect sau acestor prezentări deosebit de interesante. Văd că nu. Atunci ne putem respecta uh, calendarul sau ordinea de zi. Joel, totuși. Uh, Vreau să-i felicit pe invitații noștri. Îmi dau seama că subiectul acesta este unul dificil uh, și eu uh, am experiență în domeniu. Uh, și mai vreau să spun că dreptul reședinței obișnuite se aplică, da, am înțeles, dar vreau să aflu care este valoarea voinței defunctului. Eu sunt din Bretania Uh, în Bretania sunt o mulțime de cetățeni uh, britanici. Uh, în Marea Britanie, oamenii de obicei își fac un testament. Ori, în Bretania nu există această cultură a testamentului. În Bretania există niște reguli cât se poate declare. Și atunci, dacă într-adevăr legea reședinței obișnuite se, obișnui, se, se folosește, ce se întâmplă cu cetățenii britanici care trăiesc în, Britan- în Bretania și care sunt obligați practic, sau a căror moștenitori sunt practic obligați să respecte legislația franceză. Deci, ce vreau eu de fapt să spun? Vreau să spun că nu știu în ce măsură cetățenii sunt uh, conștienți de toate aceste conflicte de succesiune care pot apărea în cazurile acestea și notarii nu îi pot ajuta neapărat uh, pe, pe oameni. Gândiți-vă la femeia care lucrează cu un, sau locuiește cu un britanic în Franța Uh, femeia respectivă se așteaptă ca după decesul uh, soțului britanic uh, să moștenească casa, da? Nu. Conform legislației britanice, se pare că patrimoniul defunctului merge la copiii care se află în Regatul Unit. Deci astea sunt problemele cu care ne confruntăm în practică. Doamna președinte, da, sunt într totul de acord cu problema dezinfe- dezinformării. Este important să-i informăm pe cetățenii. Domnul Sivievca dorea să intervină. Vă mulțumesc. Pe aceeași temă. Cred că un ghid pentru moștenitorii potențiali este într-adevăr uh, un instrument uh, necesar. Important este de asemenea să-i formăm corect pe magistrați. Asta pentru că jurisprudența instanțelor în special în acest context uh, european, trebuie să respecte toate regulile sau să țină cont de ele. De curând, uh, niște cetățeni uh, polonezi cu dublă naționalitate, de fapt, uh, poloneză și germană, mi-au adresat o întrebare pe tema aceasta. Era vorba despre o moștenire. Uh, respectivele persoane trăiau în Germania. În momentul în care s-a transmis uh, decizia tribunalului uh, german, uh, concetățenii mei au și-au dat seama că au nevoie de un nou document care uh, Uh, să spune clar că respectiva decizie a instanței a respectat uh, legislația europeană. Bineînțeles, uh, cei în cauză au respectat această cerință suplimentare, dar această, faptul că au fost obligați să obțină acest certificat în plus i-a costat ceva și la problema costurilor ar trebui să ne gândim. Prea bine, dacă nu mai există alte intervenții, Aș vrea la rândul meu să le mulțumesc invitațiilor noștri pentru prezentările excelente și uh, uh, conclud prin a spune că da, într-adevăr avem nevoie de mai multe informații și uh, că da, vom uh, urmări și urmărim de fapt cu foarte mare atenție hotărârile Curții Europene de Justiție. Acum trebuie să-i cedez locul președintelui nostru, care cu modestie s-a așezat în spatele săi. Yes, dear colleagues, we continue by point... Stimați colegi, trecem la punctul 31 de pe ordinea de zi și să știți că doamna Delvo nu ne părăsește nici pe departe pentru că, iată, va, vom continua cu uh, un proiect de raport referitor la rapoartele anuale 2015-2016 privind subsidiaritatea și proporționalitatea. Doamnă Devo, aveți cuvânt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Iată, avem un raport uh, bianual care se referă la anii 2015-2016. Vă reamintesc că principiile subsidiarității și proporționalității sunt principii fundamentale ale funcționării Uniunii Europene, dar nu sunt singurele uh, principii care se aplică, bineînțeles aceste principii sunt esențiale, dar nu uh, funcționează de unele singure. În momentul în care citim uh, raportul Comisiei, activitatea COSAC, uh, rapoartele COR, CESE, etc., se pare că toată lumea se implică în uh, lupta menită a garanta aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității la nivel european. Din 2014, parlamentele naționale s-au dovedit a fi mai interesate de politica europeană, asta datorită unor instrumente noi care au fost create odată cu REFIT. De asemenea, Comisia și-a pus în aplicare programul de ameliorare, de îmbunătățire a legislației europene, și se pare că efectele acestui angajament se fac deja simțite. Spre exemplu, am avut 65 de avize din partea parlamentelor naționale, o creștere în comparație cu anul uh, de dinainte și, în plus, uh, necon- caracterul sau analizele de impact neconforme ale Comisiei uh, uh, Europene au devenit mai puțin numeroase. Uh, Uh, o scădere de la 23 la 15% și în ceea ce privește aceste 15% uh, rămase în picioare, Comisia să știți că a, și-a refăcut uh, permanent analizele de impact considerate a fi necorespunzătoare. Deci, iată, luptăm împreună pentru îmbunătățirea eficienței Uniunii Europene. În raport cer promovarea Uh, instrumentelor din 2015, unele dintre ele, spre exemplu uh, participarea la consultările private și publice care sunt organizate de către Parlamentul European, de către Comisia Europeană. De asemenea, putem face, se pot face sugestii pe site-ul uh, de internet al Comisiei Europene, care se intitulează Ajutați-ne să scădem povara administrativă. Uh, de asemenea, parlamentele naționale își pot spune părerea în cursul procesului uh, legislativ și toate informațiile create de parlamentele naționale sunt disponibile pe platforma VECPEX. Deci, iată, trebuie să încurajăm schimburile între parlamentele naționale și eu, cred până la urmă că putem uh, crea o grămadă de instrumente pentru a îmbunătăți participarea, dar instrumentele acestea până la urmă trebuie să fie puse în aplicare. Deci, Până la urmă, cred că avem suficiente instrumente în momentul de față, suficiente care nu sunt uh, bine puse în aplicare. Nu trebuie să venim cu noi uh, instrumente pentru a nu spori complexitatea arhitecturii acestora. După aceea, uh, săptăm- mai uh, vreau să vă spun ceva, domnule președinte. Uh, săptămâna trecută a, a fost lansat tax force-ul lui Timmermans pe tema subsidiarității și proporționalității. În Parlamentul European, Comisia noastră este re- responsabilă pentru acest subiect, deci presupun că vom fi și noi reprezentați în acel task force din moment ce se pare că există trei locuri pentru Parlamentul European în respectiva componență. Și acestea fiind spuse, aștept uh, să colaborez cu raportorii din umbră pentru îmbunătățirea acestui raport. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Proiectul uh, anunțat de domnul Juncker nu e neapărat clar în momentul de față. Vom vedea în ce măsură va Uh, va, fi, uh, va deveni mai consistent. Domnul Karim. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate aș vrea să-i mulțumesc lui Madi pentru pregătirea acestui proiect de raport. Bineînțeles, de-a lungul anilor am avut posibilitatea de a schimba opinii pe, tema, pe temele acestea, dar și pe alte teme. Și uh, vreau să declar să mă declar un fervent susținător al ei în toate eforturile pe care le depune, așa cum a fost și ea susținătoarea mea în eforturile mele. Uh, am fost interesat de clarificările pe care ni le-ați oferit dumneavoastră, domnule președinte. Eu credeam că domnul Juncker a venit cu un calendar cât se poate de clar, dar se pare că nu e cazul. Uh, atunci uh, sper din tot sufletul că vom rediscuta subiectul, sper din tot sufletul ca Comisia Europeană să vină cu un plan cât se poate de, con- uh, de, de concret. Da, uh, planul este concret, dar nu știm nimic sigur despre participarea Parlamentului European la acest grup de lucru. Ah, Bine, domnule președinte, în cazul acesta, bine, nu știu dacă Maggie mă susține sau nu, dar în cazul acesta, cred că n-ar strica să organizăm o audiere la comisia noastră la un moment dat pentru a explora cu mai mare atenție câteva dintre aceste idei. Eu cred că propunerea nu-i deloc de lepădat, dar așa am scos-o din mânecă acum, fără nimic concret. Uh, Revenind la raportul lui Medi, eu cred că raportul acesta ar putea fi îmbunătățit uh, dacă ne-am uh, referit și la proporționalitate, care deseori este uitată pe parcursul discuțiilor. În trecut uh, am tot spus în rapoartele mele că Comisia ar trebui să evalueze Uh, caracterul proporțional al legislației promulgate. Bine, există teste de, teste de proporționalitate, dar nu suficient de complexe și tocmai de aceea eu cred că uh, Comisia ar trebui să vină cu analize mai uh, complexe care să permită eliminarea actelor legislative care au un efect negativ asupra IMM-urilor, asupra uh, Uh, regiunilor, uh, asupra uh, persoanelor vulnerabile. De asemenea, competitivitatea afacerilor ar trebui să reprezintă o parte esențială a acestui tip de analiză, bineînțeles, printre altele. În rapoartele mele anterioare cerusem o prelungire a calendarului de 8 săptămâni pentru parlamentele naționale. Uh, Iată, această solicitare nu apare în raportul lui Medi, dar am mai discutat despre subiectul acesta. Există situații în care uh, din pricina unor catastrofe naturale, spre exemplu, uh, parlamentele naționale nu sunt capabile să respecte calendarul de 8 săptămâni. Dar voi discuta cu raportorul pentru a vedea dacă nu ajungem la o concluzie comună. De asemenea, mi-ar plăcea să primesc niște explicații mai clare din partea Comisiei. Cu... Mi-ar plăcea să primesc uh, de asemenea uh, Uh, detalii cu privire la analizele demarate de către Comisie în uh, procesul legislativ. Practica ne arată că dacă analizele nu sunt suficient de, de aprofundate, uh, deseori apar probleme pe parcursul procedurii legislative. Tocmai de aceea, o discuție aprofundată cu actorii implicați de la bun început ne-ar ajuta să eliminăm program, problemele probabile care ar putea apărea dezvoltarea pe parcurs. Tocmai de aceea mi-aș dori ca Comisia să poartă mai multe discuții cu cetățenii și cu părțile implicate, dar important e ca aceste discuții să apară cât mai devreme în cursul procesului. Uneori apar o serie de uh, consecințe sau contexte care, odată cunoscute sau dacă sunt cunoscute de la bun început, ar putea ajuta Comisia Europeană să ia o altă decizie decât cea stabilită inițial. De asemenea, în raportul meu inițial am cerut un raport uh, uh privind proporționalitatea și subsidiaritatea post-trialoguri. Pe baza acestei analize am putea înțelege dacă propunerea, odată modificată, mai respectă aceste principii importante. Domnule președinte, aștept cu nerăbdare să lucrez cu ceilalți raportori din umbră și cu doamna raportor, bineînțeles, și vreau să-i mulțumesc din nou doamnei raportor pentru toate eforturile depuse. Domnul Rages. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna Delvo pentru raportul său excelent, care reprezintă foarte clar principalele chestiuni din uh, raportul anual al Comisiei Europene privind proporționalitatea și uh, subsidiaritatea pentru 2015-2016. Așa cum am spus și în, în uh, discuțiile anterioare, e foarte important ca noi să avem o legislație europeană robustă în domenii în care Uniunea Europeană chiar să înregistreze progrese și să aibă ado- valoare adăugată. Sunt de acord cu doamna Delvo că dacă nu se aplică cum trebuie aceste principii, atunci euroscepticii au argumente și mai puternice și trebuie să combatem acest lucru. Salut de asemenea comunicarea Comisiei Europene publicată în octombrie, în care se spune, uh, se vorbește despre completarea agendei pentru o mai bună legiferare pentru rezultate mai bune. În acea comunicare, Comisia își, prezintă eforturile de sporire a transparenței, a legitimității și a răspunderii propriilor sale structuri când e vorba de reglementare mai bună, mai ales când e vorba de consultări și de posibilitatea părților um, interesate să facă parte din procesul de decizie. De asemenea, în 2017 s-a lansat site-ul uh, Contribute to Lawmaking. În felul acesta, toate părțile interesate vor uh, uh, lua parte pe deplin în procesul acesta, pentru că o mai bună legiferare pe baza principiului proporționalității și subsidiarității este un principiu care subliniază, care susține toate um, prioritățile politice și provocările care, cu care se confruntă Uniunea Europeană acum. Aș dori să mulțumesc uh, uh, Comisiei pentru task force-ul pe care l-a creat uh, săptămâna trecută cu privire la proporționalitate și subsidiaritate. Noi ne-am bucurat dacă am primit informații suplimentare în temeiul comunicării Comisiei, acest task force trebuie să înceapă să lucreze la începutul anului viitor, adică peste o lună. Comisia Europeană crede că um, va avea timp suficient să aleagă membrii și cum va funcționa exact acest task force. Mulțumesc. Thank you very much. Uh, I don't have any requests from the I do, uh, <laughs> Mr. Anderson. Mulțumesc. Domnul Anderson. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Aș dori să încep prin a-i mulțumi doamnei uh, Delvo pentru raport și pot să spun că aștept uh, cu mare interes să lucrez cu dumneavoastră și cu raportorii din umbră să încercăm să îmbunătățim și mai mult acest raport. Că despre procesul de control al subsidiarității, acest proces numit cartonașul galben, eu nu sunt deloc convins că toate parlamentele naționale iau procesul acesta în serios. Am impresia că multe parlamente nici nu cred că merită să facă toată munca aceasta de a participa la proces. Din mai multe motive. Oare am creat suficiente stimulente ca acesta chiar să se implice în această muncă sau nu? Dacă vrem ca acesta să ia procesul în serios, atunci și noi trebuie să luăm contribuția lor în serios. Și având în vedere că avem un prag foarte ridicat care este reglementat prin tratat, nu-i deloc de mirare că multe parlamente chiar nu uh, pun uh, pe ordinea lor de zi adesea uh, foarte încărcată uh, acest proces de control al subsidiarității. Chiar trebuie să examinăm acest lucru. Sigur, nu putem noi acum să modificăm um, tratatul aici. Cred că ar fi chiar o idee foarte proastă să avem acum o revizuire a tratatelor, dar ar trebui să vedem cum să stimulăm parlamentele naționale să se implice cu adevărat uh, în procesul cartonașului galben pentru a face legi mai bune și pentru a evita dezbateri controversate, complicate, care ar putea să fie evitate dacă ne-am asigurat că propunerile sunt cât se poate de bune. Aștept cu mare interes aceste discuții. Mulțumesc! Mulțumim! Acum invit comisia să ia cuvântul, dacă se poate, dar pe scurt, vă rog, pentru că suntem în întârziere. Vă mulțumesc. Am să răspund foarte pe scurt cu privire la acest task force. Comisia speră că instituțiile care au fost implicate în această decizie să numească membrii ai acestui task force vor face acest lucru înainte de finele anului și task force-ul la rândul său după aceea va alcătui regulamentul său de procedură. Atât vă pot spune deocamdată. Nu știu dacă domnul Radiev este perfect mulțumit, dar fie. Vă informez că termenul de depunere a amendamentelor este 8 decembrie la ora 17, fix. Dacă doamna Delvo nu mai vrea să mai adauge nimic, putem trece la următorul punct numărul 32. Este vorba de examinarea unui proiect de um, raport în ceea ce privește acte judice în domeniul justiției, raportor domnul Sayar. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, două um, dosare aici pe care le putem discuta împreună pentru că așa au venit ele împreună. Înțeleg că trebuie să fiu foarte succint din cauza presiunii timpului și cum dosarul este foarte complicat, aș mulțumi în primul rând tuturor colegilor care lucrează la acesta, pentru că nu e o muncă cu, cu recompense mari, dar este una foarte amănunțită. Sunt în acest domeniu de mulți ani și partea de comitologie deja are 20 de ani din partea Parlamentului și am parcurs um, aceste dosare care mm, au, s-au discutat în Parlament și acum ceva vreme colegii mei nu știau ce sunt actele delegate sau de punere în aplicare, dar acum dacă ă, mă uit la toate comisiile care au contribuit la raportul acesta, nu pot decât să vă spun cu mândrie că oamenii cunosc foarte bine subiectul și motivul pentru care acesta, motivul a fost un motiv pentru care Parlamentul n-a avut acces la aceste instrumente, dar acum îl are. Problema este că nu există un instrument specific care să controleze de legislația delegată, dar guvernele de obicei depind de parlamente, pot să fi, primească mereu interpelări, dar aici noi în Parlamentul nostru avem această dificultate, că nu avem dependența aceasta și Parlamentul deja tratează o serie de chestiuni, dosare, legislație care sunt mai detaliate decât ar fi legislația națională. Totuși, Parlamentul vrea să aibă o poziție de superioritate, la fel vrea și Consiliul, desigur, când e vorba de aceste tipuri de legislație și prin tratat acum avem și dreptul de a face acest lucru. Așa se dau lucrurile acum zece ani. Ă, după aceea lucrurile s-au mai schimbat. În 2013 au fost trei propuneri omnibus ca să alinieze legislația existentă până în prezent cu noul cadru de reglementare și cu tratatul de la Lisabona. A fost un eșec pentru că s-a opus ă, Consiliul și acum avem mai multe tipuri de legislație, unul în domeniul justiției și celălalt în mai multe domenii care se leagă de acesta. Asta nu e partea cea mai grea aici la Parlament. Partea mai grea o să fie ulterior când o să încercăm să negociem cu Consiliul. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru propunere. După ce a fost retrasă în 2013, acum are o șansă să treacă mai departe după ce avem acest acord cu privire la mai bună legiferare între cele trei uh, instituții. De asemenea, uh, vreau să mulțumesc și celorlalte comisii ale Parlamentului. Ce am făcut noi? Am uh, colectat diferite opinii sub diferite forme, nu neapărat uh, în formă de aviz de la comisiile parlamentare și linia mea, având în vedere că Munca noastră aici este să avem o poziție orizontală, ușor de apărat în negocieri. Ei bine, tocmai noi am avut această linie. N-am vrut să propunem prea multe uh, modificări um, față de celelalte comisii. De fapt, am ținut cont de avizele diferitelor um, comisii pe care ni le-au trimis au fost câteva probleme de procedură, dar proiectul meu de raport se bazează pe aceste avize din partea comisiilor parlamentare. Avem și o, o abordare consecventă a Parlamentului cu privire la um, o perioadă de 5 ani pentru clauza um, de caducitate și înțeleg că uh, există o problemă legată de povara administrativă, dar putem să vedem ulterior în negocieri cum să mai facilităm lucrurile, însă Parlamentul vrea să aibă și aici o poziție de control, uh, nu doar pe anumite decizii specifice. Raportul uh, pe care vi-l propun, de fapt sunt două proiecte de raport, rezumă poziția Parlamentului în prezent pe aceste 3 plus 3, 168 um, acte juridice. Așteptăm încă opiniile dumneavoastră și începem procesul de amendamente ca să ne încadrăm în calendar. Eu aș spera să facem asta înainte de aniversarea 20 de ani a deciziei a, privind codecizia. Sperăm să totuși să încheiem mai devreme de atât. Mulțumesc foarte mult. Mai sunt membri care doresc să intervină. Doamnă Kaufmann. Pe scurt, domnule președinte, mai întâi vreau să-i mulțumesc colegului Sayer pentru toată munca sa. S-a referit la calendar uh, și la aspectele care intră în joc, într-adevăr e foarte important. Am stabilit cu celelalte instituții că aspectul uh, acesta este unul esențial. Trebuie să adaptăm toate actele legislative în care se folosește în continuare, se vorbește în continuare de procedura uh, trecută. Mă bucur tare mult că, iată, am uh, încheiat deja acest exercițiu uh, în cadrul Parlamentului European. Mă, măcar un coleg știe ce înseamnă actele delegate și actele de punere în aplicare. Și e important uh, să avem aceste cunoștințe și ar fi important să știm și actele, care sunt actele legislative care intră în discuție. Încă un aspect pe care vreau să-l subliniez. Uh, durata de 5 ani. Cred că în 2014 am avut o rezoluție a Parlamentului European în care spuneam cât se poate de clar că această perioadă de 5 ani este mai rațională. Și uh, în numele grupului meu spun că poziția aceasta este în continuare cea pe care o apărăm. Mulțumim. Comisia dorește ea să adauge ceva? Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Doar vreau să vă mulțumesc și să vă spun că sunt recunoscător pentru munca impresionantă a raportorului. Comisia, înaintând această propunere până la sfârșitul anului trecut, și-a respectat acordul interinstituțional cu privire la o mai bună legiuire. E a doua încercare de a face această armonizare față de tratatul de la Lisabona. Noul cadru juridic introdus de tratatul de la Lisabona uh, aduce aceasta, vedeți că ne-am schimbat uh, abordarea, o facem prevedere cu prevedere, avem o abordare diferită, deci nu facem o aliniere automată. Prima noastră încercare a dat greș și Poate că e relevant și la următoarele negocieri uh, în cadrul trialogului. Comisia are o abordare binară, pur analitică și tehnică. Analizăm prevederile uh, foste și actuale și vrem să alieniem aceste acte sau să le implementăm. În ceea ce privește procedurile de reglementare cu control, e clar că majoritatea alinierilor făcute uh, se vor face la propunerea comisiei prin intermediul actelor delegate. Deci am făcut-o în urma unei valori de la caz la caz. Am făcut și câteva alinieri prin acte din punere în aplicare, deoarece în acele situații am considerat că e vorba mai, departe, mai degrabă de mm, partea de punere în aplicare. Și în raportul dumneavoastră se oglindește acest lucru, să Parlamentul dorește să facă alinierea prin acte delegate cu precădere. Vă imaginați că la Consiliu tendința e exact pe dos. Deci ei vor mai degrabă acte de implementare, de punere în aplicare, deci ne așteaptă ceva muncă în acest domeniu. Aș vrea de asemenea să menționez pe scurt încă un punct în una din comisiile dumneavoastră, și asta a fost preluată în raport, se propune ștergerea um, împuternicirilor. Asta înseamnă că atunci când se modifică ceva, deci pentru a oglindi progresul tehnic, va trebui să o faceți prin procedura legislativă ordinară, de deci nu se va mai putea face prin uh, împuternicire. Trebuie discutate aceste situații mult mai mult la următoarele trialoguri și, și aici. Repet ce am spus înainte. Sistematic, Comisia a preferat o abordare binară prin acte delegate. Nu am reevaluat nevoia ca din perspectivă politică să existe actualele împotriviri. Nu e scopul acestei propuneri și Raportorul s-a referit deja la durata de 5 ani. Am crezut că avem toate mijloacele pentru a anula o puternicire existentă, să în orice caz e poziția predominantă de la Consiliu de care trebuie să ținem cont și aici mă voi opri. Vă mulțumim și noi. Trebuie spus că termenul pentru amendamente este 12 decembrie la orele 12. Putem încheia discuția noastră pe marginea punctelor 32 și 33. Înainte de a trece la următor, la audiere, mai avem încă câteva puncte pe care va trebui să le abordăm foarte pe foarte rapid, de la 35 la 38 Domnule Breton, mulțumesc. Foarte pe scurt. E vorba de verificarea actelor de punere în aplicare ale Comisiei. Patru documente. Primele trei se referă la normele contabile internaționale, standarde contabile internaționale la care trebuie să ne aliniem și al patrulea e o decizie de finanțare luată pentru a executa uh, programul justiție pe 2018. Deci de fiecare dată am verificat documentele, nu am văzut să fie ceva care să depășească competențele comisiei sau uh, să fie contrar dreptului comunitar. Nimeni nu a emis obiecții, deci eu sunt de acord să dăm undă verde acestor acte. Dacă nu aveți obiecții, putem considera aceste puncte ca fiind uh, soluționate închise și continuăm cu punctul 39, audierea cu privire la responsabilitatea socială a întreprinderilor. E un subiect uh, pentru care suntem responsabili, deoarece noi ne ocupăm și de dreptul uh, companiilor. Vrem să vedem care, ce curs a dat uh, evoluțiilor recente din domeniu și să aflăm de asemenea uh, la ce ne putem aștepta pe viitor și, ceea ce e mai important, cum anume Parlamentul și Uniunea Europeană pot încuraja și pot sprijini companiile să țină cont de uh, aspectele sociale atunci când își desfășoară activitatea. Le urez bun venit oaspeților noștri distinși care ne vor împărtăși din experiențele și cunoștințele lor Înainte de a-i da cuvântul primului vorbitor, aș vrea să vă rog să vă limitați la 10 minute fiecare, dacă este posibil, pentru ca membrii să aibă timp pentru întrebări. Of speeches. So the Floor will go... Acum îi dăm cuvântul domnului Rul Neuvenkamp. Sper că v pronunța pronunțat bine numele. Președintele grupului de lucru de la, de la OCD legătură cu un comportament responsabil al companiilor. Dumnealui este responsabil de orientările din acest domeniu pentru companii și de punctele naționale de contact. Aveți cuvântul. Thank you very much, uh, Chair, for giving me the floor. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. E o onoare să mă adresez comisiei dumneavoastră. Topic. Uh, we have been hearing about the Paris... Tot la acest subiect. Am tot auzit vorbindu-se despre acordurile climatice de la Paris în ultimele săptămâni. Mulți nu știu că există și un acord de la Paris cu privire la răspunderea corporatistă, adică orientările OCDE pentru multinaționale și companii multinaționale. Există și un acord de la Paris unic în domeniul responsabilității corporatiste și există din două motive. În primul rând, un acord obligatoriu pentru guverne. Are aceeași valoare juridică ca un tratat și, practic, guvernele țărilor OCDE și alte guverne care au aderat, deci stabilesc uh, înființarea unor puncte naționale de contact autoritățile de afaceri deci au acest uh, interlocutor cu un nume nu prea atrăgător, deoarece e vorba de punctul unde trebuie soluționate și um, înaintate litigiile și plângerile. Există un sistem global activ de soluționare a um, plângerilor și uh, litigiilor. Sindicatele, ONG-urile, um, comunitățile de băștinaș, de exemplu, fac uh, apel la acest mecanism deja. Un mecanism care a devenit mai puternic din 2011 încoace și în domeniul drepturilor omului, de pildă. Poate că vi se pare cam astra ce spun, să vă voi povesti despre ceea ce face acest mecanism. Iată un exemplu. Cu toții cunoașteți berea Heineken beți, consumați cât mai multă bere Heineken. S-au făcut plângeri în țările de jos la punctul național de contact acum 2 ani în legătură cu o chestiune care avusese loc în urmă cu 15 ani la o filială a Heineken din Congo. Pe perio- atunci au dat afară 68 de oameni în toiul războiului civil din Congo. Oameni care au încercat să obțină o cale de atac de-a lungul anilor și doar când au ajuns la punctul național de contact din țările de jos a început un proces de remediere cu compania Heineken. Ambele părți au dat dovadă de responsabilitate și vestea cea bună e că Heineken și cei 168 de oameni concediați atunci au găsit, au ajuns la un acord prin mediere, iar persoanele au fost compensate pentru pierderea locului de muncă. Deci un exemplu bun care arată cum uh, chestiuni foarte complexe de răspundere corporatistă pot fi soluționate. Să vă pot da și alte domenii. Sus în stânga, vedeți ce a mai rămas din Rana Plața, fabrica aceea de textile din Bangladesh care s-a prăbușit cu peste 1100 de victime femei care și-au pierdut viața. Uh, ne-am ocupat de astfel de cazuri cu privire la Rana Plața. Unele cazuri au fost soluționate, s-au emis și recomandări din partea punctului național de contact danez, de pildă. Există încă un caz în curs în Germania, la punctul național de contact, pentru o plângere împotriva auditorului. Auditului făcut la Rana Plața. <coughs> și în dreapta sus e cazul din Suedia, o plângere a sindicatelor împotriva FIFA cu privire la organizarea Cupei Mondiale în Qatar. Cu toți am citit în presă multe despre acest caz. Vestea cea bună a fost că FIFA și lucrătorii au ajuns prin mediere la un acord cu ajutorul punctului național de contact suedez, conform orientărilor OCD, pentru a face două lucruri. În primul rând, FIFA va face uh, evaluări de due diligence cu privire la drepturile omului de fiecare dată când se organizează o cupă și se vor face și inspecții la fața locului, deci pentru organizarea campionatului din Qatar. Deci câteva exemple prin care vedeți că nu e vorba doar de țări în curs de dezvoltare. Mulți cred că răspunderea corporatistă privește doar țările în curs de dezvoltare. Nu e deloc drept. Jos, în dreapta, vedeți o imagine a arenilor poporului Sami din uh, nordul Norvegiei. Turmele, acești oameni sunt nomazi, au păstoresc turme de reni și o companie vrea să construiască un parc de eoliene într-un parc național unde erau reni. Deci acești oameni s-au plâns în Norvegia la punctul național de contact și s-a ajuns la un acord prin mediere. Poporul Sami a primit o compensație. Deci câteva exemple recente v-am prezentat eu de cazuri soluționate care demonstrează plus valoarea acestui sistem de puncte naționale de contact în domeniul responsabilității corporatiste. Eu nu vorbesc de responsabilitate socială responsabilă. Acest termin are o reputație proastă în multe locuri în afara UE E un termen asociat cu filantropia. Nu mă opun filantropiei, însă ideea de responsabilitate corporatistă, așa cum o văd guvernele OCDE, e ceva mult mai uh, înrădăcinat în modul de activare a companiei. Nu e vorba doar de PR, de ce faci de ochii lumii. E vorba de modul în care compania funcționează zi de zi. Deci de aceea noi nu folosim această terminologie. Make is that this whole... Un lucru foarte important de spus. Nu e un sistem obligatoriu pentru companii. Nu e o instanță de judecată cu privire la răspunderea corporatistă. E o agendă foarte pro-afaceri. E un serviciu oferit companiilor pentru a le ajuta să-și soluționeze problemele din acest domeniu. Prin urmare, e un mecanism unic în felul său, deci nu e obligatoriu pentru companii, deși există mari așteptări din partea guvernelor OCDE, celor 48 de guverne OCDE, pentru ca um, întreprinderile să aibă acest comportament. Și există dovezi că e corect să se facă asta, dar și din perspectiva afacerilor e inteligent să, să te comporți în mod responsabil, deoarece există dovezi cum că acele companii care au un comportament responsabil au și rezultate economice mai bune. Acum, referitor la sistemul de puncte naționale de cotac, mi-a cerut să mă refer mai mult la asta. E un mecanism global, acoperă lanțuri de valoare globale. Uh, de aceea, punctul național danez poate soluționa probleme din Bangladesh, Bangladesh nu fiind membru OCDE. Industria de export chineză către SUE e și acoperită de orientările OCDE. De aceea, un punct american poate soluționa probleme de corupție din Mali sau din Camerun. Deci un mecanism într-adevăr global prin care se încearcă soluționarea problemelor majore. Nu e vorba de companii care se comportă în mod greșit. Sunt companii care se confruntă în cu mari provocări. Coca-Cola depinde doar de 10 milioane de fermieri pentru furnizarea de zahăr. Companii ca Unilever sau Nestle au un las de aprovizionare mult mai extins. Nu voi intra în detalii, însă subliniez importanța acestui sistem. Au loc multe discuții despre asta. ONG-urile sunt mai puțin uh, uh, entuziaste. Ei pref- ele preferă de multe ori o instanță de răspundere socială și corporatistă. Să vă spun că 50% din cazuri ajung la un acord prin uh, mediere și există tot felul de mm, Uh, la soluționări diferite, de exemplu stoparea anumitor uh, explorări în uh, zone protejate naturale. Agențiile de credite la export trebuie să țină cont, de pildă acum, de aceste orientări Canada, de pildă, trebuie să țină cont de ceea ce spune punctul național de contact. Dacă o companie canadiană nu vrea să participe la mediere, dacă nu dă dovadă de bună credință de-a lungul acestui proces, va pierde sprijinul diplomatic pe care îl oferă guvernul canadian. Deci există deci această urmare directă din partea guvernului, dar și a investitorilor. Investitorii responsabili Uh, se interesează care e răspunderea corporatistă a companiilor și fac presiune asupra acestora să-și soluționeze problemele. Asta e o tendință, o altă tendință, referitoare la due diligence. Aici nu intru în detalii, însă responsabilitatea lanțului de aprovizionare e um, inclusă în orientările uh, ONU și OCDE din 2011 și recent avem și o declarație a Organizației Internaționale a Muncii. Și due diligence e, practic, Uh, soluția pe care mizăm pentru a avea uh, responsabilitate de-a lungul lanțului de aprovizionare. Și din ce în ce mai multe guverne stabilesc obligativitatea acestor evaluări. Parlamentul European, de altfel, a fost pionier în acest sens, deoarece în ceea ce privește mineralele de conflict, au impus obligativitatea orientărilor CDE, deci la, la minerale din zonele de conflict. Există și o rezoluție a Parlamentului pentru a avea această due diligence obligatorie și în industria textilă. Și în Franța există de asemenea și legislație cu privire la sclavie și de multe ori această legislație se bazează pe orientările OCD sau pe orientările sectoriale de due diligence. Nu voi intra în detalii, însă e o muncă pe care am făcut-o um, la fiecare sector. Și în ultimul rând, referitor la toate aceste evoluții juridice, trebuie să vă spun că eu sunt agnostic. Franța e membra comitetului meu, UE la fel, cu toți au venit, au introdus obligativitatea anumitor elemente de responsabilitate corporatistă. Nu mă opun sau nu, însă în privința unui lucru nu îmi permit să fiu agnostic. Și anume că această politică nu se bazează pe probe. Nu știm exact ce fac companiile. ONG-urile susțin că nu fac nimic întreprinderile, acestea spun că da, Însă, de fapt, ă, practic, politicile nu mai pot să stabilească care e adevărul. Deci doar în Germania există o lege mai clară care spune că întâi trebuie să măsurăm ce fac companiile și doar dacă întreprinderile germane sub 50% dintre ele au un sistem robust de due diligence până în 2020 Uh, atunci vom impune uh, măsuri obligatorii. Vedem, deci, un compromis între cei care cred și cei care nu cred, însă rezultatul bun e că măcar se vor uh, face niște legi bazându-ne pe niște dovezi. Și acesta este și mesajul meu către Parlamentul European. E important să se măsoare activitatea companiilor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi foarte mult. Acum, doamna Carol Grandjean, membra adunării naționale franceze, ne va da explicații în legătură cu motivele pentru care adunarea națională franceză a promovat un green card cu privire la responsabilitatea socială corporatistă sprijinită de nouă parlamente naționale și uh, se va referi de asemenea și la noua lege franceză în ceea ce vește datoria de due diligence a companiilor uh, mamă față de uh, filiale. Invitațion. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor deputați, mulțumesc pentru invitația de a face prezentarea astăzi cu privire la răspunderea socială a întreprinderilor sau RSI. Sunt uh, numeroase ONG-uri care de ani de zile au atras atenția asupra zonelor de umbră legate de lanțul de aprovizionare al multinaționalelor și cu privire la faptul că aplicarea principiului de autonomie juridică acestea nu sunt responsabile de acțiunile filialelor lor, ale subcontractanților și furnizorilor lor. Și uh, dacă mm, în cadrul legal au dreptate, din păcate, asta nu înseamnă că în uh, uh, practică se încurajează lucruri care pot să ducă la consecințe dramatice cum sunt cele care s-au văzut în industria cobaltului. Sunt convinsă că întreprinderile nu pot să-și limiteze activitatea la căutarea profitului. Au, au și o răspundere socială și în acest sens nu trebuie să se, refu- să se ascundă în spatele autonomiei judice a filialelor uh, subcontractanților și furnizorilor ca să-și uh, justifice niște comportamente vătămătoare. Și dacă dreptul le permite acest lucru, atunci e de răspunderea noastră ca parlamentar să schimbăm acest lucru. O să parcurg rapid progresele legislative făcute în ultimii ani la nivel european, pentru că acestea sunt, bineînțeles, cunoscute de către dumneavoastră. Din 2010, Uniunea Europeană a adoptat mai multe regulamente în sectoare specifice, care sunt uh, deosebit de expuse la încălcări ale drepturilor um, omului, drepturilor sociale și drepturilor de mediu, diamant în 2002, lemn în 2010 și minerale din zone de conflict aur, um, staniu, tantal și tungsten în 2017. Apoi mai avem directiva cu privire la report, uh, reporting-ul, raportarea extrafinanciară din 2014. E vorba de regulamente care obligă importatorii europeni de astfel de produse să se asigură printr-un sistem de due diligence care este originea acestor produse și să nu vină din zone de conflict sau în cazul uh, lemnului să nu fie dintr-o exploatare uh, ilegală. De asemenea, trebuie să salutăm în acest sens um, activitatea Parlamentului European, care a avut uh, um, un punct de vedere pe care l-a impus în ceea ce privește mineralele din zone de conflict, transformând um, obligația de due diligence uh, uh, într-una obligatorie cu excepția sectoarelor care sunt specifice. În general, abordarea Comisiei Europene a fost una pe bază voluntară și acest lucru a fost um, reafirmat um, în 2016 când um, a avut o inițiativă de cartonaș verde în precedenta legislatură. Cartonașul acesta a fost uh, susținut de mai multe uh, camere ale Uniunii Europene și care făcea apel la Comisia Europeană să, uh, în domeniul RSI, să răspundă unor caracteristice, să se aplice în întreaga Uniune Europeană, indiferent domeniul de activitate, și să existe eventual un prag pentru a, ca micile întreprinderi să nu fie obligate uh, Uh, um, dar uh, incluzând uh, societățile mamă și holdingurile, să includă niște obligații precise în ceea ce privește vigilența vis-a-vis -vis de um, filiale, de subcontractanți și de furnizori, astfel încât să se poată um, preveni toate riscurile pentru oameni, riscurile sociale și de mediul la care ar putea să fie expuși angajații și populații locale sau mediu, fie direct, fie indirect din activitățile lor. Și, în sfârșit, să fie vorba de uh, norme care să fie proporționate, proporționale și descurajante uh, și uh, să descurajeze astfel de activități. Însă acest um, cartonaș verde n-a fost elaborat, dezvoltat în Franța, însă nu s-a încheiat um, dezbatere. Am văzut asta și în ultima rezoluție a Parlamentului European, uh, cea din 25 octombrie 2016, cu privire la răspunderea întreprinderilor în cadrul încălcărilor grave ale drepturilor omului în statele terțe. Dacă atunci uh, la alineatul 28 erau o lăudare a inițiativelor facultative lansate de către serviciile Comisiei cu privire la sectorul privat în ceea ce privește lanțurile de aprovizionare vizate. Se făcea apel atunci la adoptarea uh, de urgență a unor reguli obligatorii care să vină cu sancțiuni și cu mecanisme de control independent. Tocmai în această rezoluție se vorbea despre inițiativele naționale în ceea ce privește RSI și la alinatul 19 aveam propunerea de lege franceză care se refera la datoria de vigilență pentru societățile mamă și, cele, și holdingurile um, care se discutau atunci în Parlament. Și uh, pentru prima oară în 2013, ca reacție la ce s-a întâmplat la Rana Plața, uh, propunerea aceasta a fost promulgată printr-o lege din, 2000, mm, din 2017, um, din 7 martie și mm, faptul că a durat foarte mult examinarea ei a indicat faptul că s-a lovit de opoziție din partea uh, întreprinderilor, dar și a unei uh, părți a uh, Senatului francez și a Guvernului. Ce spune legea aceasta? Crea, creează o obligație pentru societățile care au în filialele lor cel puțin 5.000 de salariați în Franța sau cel puțin 10.000 de salariați în lume să aibă un plan de vigilență, să-l pună în aplicare și să-l publice. Planul acesta va avea o serie de măsuri de vigilență rezonabile pentru a identifica și a preveni încălcările grave la drepturile omului și uh, libertățile fundamentale, la sănătatea și securitatea persoanelor, precum și um, încălcări uh, în ce privește mediul. Acoperă activitățile societății ale um, filialelor directe și indirecte ale acestea, subcontractanții și furnizorii cu care Um, are relații comerciale um, în măsura în care activitățile sale sunt um, anexate relației respective. Și aici se include o cartografiere a riscurilor, evaluare periodică a situației filialelor, subcontractanților și furnizorilor, acțiuni adaptate pentru atenuarea riscurilor și de prevenire a încălcărilor grave, un mecanism de alertă și de alerte cu privire la existența sau uh, um, riscuri existențe, existente și un dispozitiv de urmărire și de evaluare a măsurilor uh, puse în aplicare. Această obligație de a avea un plan de vigilență n-ar fi suficient de importantă dacă n-ar avea și o serie de acțiuni um, care sunt de două feluri. Ori um, o notificare a planului de uh, vigilență uh, trebuie să existe Um, o avertizare și într-un uh, interval de trei luni orice persoană care poate să intervină are un interes în acest sens, fie că sunt sindicate, asociații sau ONG-uri sau uh, salariații unei uh, filiale sau unui subcontractant ar putea să sesizeze instanța și dacă e nevoie um, um, să se refere la celelalte instanțe care ar putea să fie vizate Uh, cu privire la societatea care și-a încălcat uh, planul de uh, vigilență și mai și răspunderea civilă în caz de neîndeplinirea obligațiilor și de, de repararea prejudiciului cauzat. Și de asemenea, în cazul în care ar exista um, um, încălcări constatate, există și um, Uh, despăgubiri care pot fi plafonate la 30 de milioane de euro. Uh, însă această dispoziție a fost cenzurată de către Consiliul Constituțional, uh, însă este foarte important sensul acestei legi pentru că este vorba de răspunde sociale care se referă la elaborarea planului de vigilență. Um, acesta trebuie de asemenea să fie eficient și eficace și de asemenea există și o parte operațională cu privire la filiale. Până la urmă e vorba de o vigilență rezonabilă, nu e vorba de obligație de rezultat a acțiunilor, ci e vorba de un control uh, în ceea ce privește um, filialele sau partenerii economici. Până la urmă, legea fixează orientarea societății și până la urmă instanța va hotărâ dacă e, sunt pertinente măsurile preventive în planul de vigilență și dacă nu, poate să ia o serie de măsuri, cum ar fi um, ruptura uh, relațiilor comerciale, avertizare. De asemenea, um, um, tot instanța va avea um, de hotărât în ceea ce privește cauza neîndeplinirii și prejudiciul. Este vorba de un demers pe care noi îl încurajăm pentru că dacă l-ar adopta, întreprinderile și-ar valoriza imaginea și ar avea și o contribuție la activitatea lor economică. Vă mulțumesc. Madame. Uh, Vă mulțumim, stimată doamnă. Urmează acum domnul Dan Rees. Dumneavoastră este director al programului Better Work al uh, Organizației Internaționale a Muncii. Better Work este un instrument pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și a competitivității în industria uh, textilelor și industria de încălțăminte. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru această oportunitate uh, care mi este oferită pentru a vorbi despre îmbunătățirea condițiilor de muncă în uh, sectorul încălțămintelor și, încălțămintei și textilelor. Uh, dar mai întâi uh, să încep prin a vă prezenta programul Better Work. Acesta reprezintă o cooperare, rezultatul unei cooperări între Organizația Internațională a Muncii și programul de finanțare al Băncii Mondiale. Uh, Încercăm să îmbunătățim condițiile de muncă și să îmbunătățim și competitivitatea în sector. Uh, lucrăm cu opt state din întreaga lume, lucrăm cu uh, antreprenori, uh, cu angajați și, bineînțeles, cu guvernele naționale. În momentul de față avem de-a face cu uh, vreo sută de companii uh, globale, oferim servicii unui număr de 1500 de firme uh, din întreaga lume. Numărul de angajați vizați este de vreo 2 milioane. Ne dorim să evaluăm condițiile de muncă din aceste firme, să oferim uh, un plan de acțiune uh, companiilor pentru îmbunătățiri și uh, aceste planuri de acțiune și rapoartele de supraveghere sunt puse, în, puse la dispoziția tuturor partenerilor companiilor din Uh, lanțurilor lor de aprovizionare. Încercăm să nu uh, duplicăm eforturile, încercăm să discutăm cu uh, toți actorii implicați pentru a putea obține niște condiții de muncă mai bună care să respecte atât standardele naționale cât și standardele Organizației Internaționale a Muncii și e important ca aceste condiții de muncă să fie durabile. La începutul parteneriatului am uh, pornit de la colectarea probelor. Am început cu un act uh, cu, un, uh, cu, un, cu o analiză de impact uh, creată de un actor independent, uh, un, o analiză de impact pe o perioadă de 5 uh, ani. Era cel mai mare studiu de acest uh, Uh, tip am uh, discutat cu 1500 de angajați și studiul avea drept obiectiv uh, să ne ajute până la urmă să, să înțelegem care sunt condițiile de muncă la fața locului, care sunt doleanțele lucrătorilor și care vor fi efectele îmbunătățirii condițiilor de muncă asupra vieții familiale, asupra uh, Uh, activității uh, companiei, uh, etc. Un studiu de genul acesta este deocamdată unic. Vă voi spune câte ceva, domnule președinte, despre informațiile colectate în cursul studiului. În primul și în primul rând, am înțeles că programul ajută într-adevăr la îmbunătățirea condițiilor de muncă în toate statele în care am fost activi am redus cazurile de discriminare sau de muncă forțată, am uh, crescut, am contribuit la creșterea salariilor uh, săptămânale, 15 lire pe săptămână, spre exemplu, în uh, Vietnam. Am redus numărul de ore de muncă în multe fabrici. Am reușit să transformăm unele contracte în, temporare în contracte permanente. Uh, și deși poate n-am făcut uh, tot ceea ce puteam să facem, am reușit uh, totuși să obținem niște rezultate. A fost important să înțelegem ce anume stimulează această schimbare. Uh, bineînțeles, în acest sens aveam nevoie de susținerea tuturor actorilor implicați. Dar odată ce am intrat în detaliile informațiilor colectate, am reușit să înțelegem, în primul și în primul rând, importanța dialogului social. Uh, Factor, uh, fabricile în care dialogul social funcționează uh, beneficiază de lucrători uh, mai sănătoți, mai, mai sănătoși, de lucrători mai puțin stresați, de condiții de muncă mai bune. Și în același timp e importantă încurajarea femeilor uh, de a participa pe piața afacerilor. Am reușit să scădem discrepanța salarială în state precum Haiti, Vietnam, Nicaragua. Am reușit să reducem îngrijorările lucrătorilor în ceea ce privește hărțuirea sexuală. De asemenea, am reușit să oferim femeilor lucrătoare sau să contribuim la oferirea către acestea a unor ajutoare pentru creșterea copiilor. Deci important e uh, faptul că am înțeles că emanciparea femeilor duce atât la îmbunătățirea condițiilor de muncă, cât și la creșterea rezultatelor economice. Spre exemplu, am reușit uh, să analizăm o mostră de, de fabrici în care uh, Uh, formasem lucrători ca supraveghetori și uh, în același sondaj participau și o serie de uh, fabrici în care nu făcusem această formare. Am înțeles că ca urmare a uh, eforturilor de formare, producția uh, fabricilor a crescut cu 20% și de obicei supraveghetorii uh, formați erau femei. Iată importanța emancipării femeilor. De asemenea, am înțeles că investițiile în capitalul uman este o investiție în adevăratul sens al cuvântului, nu un cost. Și am colectat o serie de exemple în acest sens. Spre exemplu, în Vietnam, cercetătorii au identificat faptul că în fabricile în care oamenii se simțeau în siguranță, nediscriminați, unde erau ascultați și erau plătiți la timp, ei bine, în aceste fabrici uh, Uh, să știți că profitul uh, creștea cu 8% în medie, uh, spre deosebire de fabricile în care aceste criterii nu se aplicau. În Vietnam, de asemenea, s-a stabilit, sau cercetătorii au stabilit că după o participare de 5 ani la programul Better Work, fabricile înregistrează o creștere a profitului cu 25%. Iată, programul are un impact. Avem de-a face cu un sector uh, cu o istorie tristă, într-adevăr, dar iată, investițiile în forța de muncă duce într-adevăr la rezultate economice pozitive. Și rezultatele merg chiar mai departe de atât. Dacă în momentul în care cercetătorii au uh, analizat viața de femeie, familia lucrătorilor și au dat seama că Better Work a a contribuit la creșterea salariilor, la creșterea timpului liber uh, și la creșterea calității vieții private. De asemenea, uh, persoanelor educate în cadrul uh, programului Better Work au la rândul lor copii mai educați și beneficiază de asemenea de sau pretind îngrijiri de sănătate de mai bună calitate. Bineînțeles, uh, iată, companiile și uh, angajamentul lor în direcția responsabilității uh, contribuie la îmbunătățirea locurilor de muncă. Uh, sau condițiilor de muncă. 80% dintre managerii pe care i-am audiat în, uh, într-o perioadă de 5 ani au declarat că se simt uh, la rândul lor stresați de presiunea pe, pe care le-o impun companiile cu care lucrează. Și această presiune sporită duce la o creștere a numărului de ore de muncă, la o uh, creștere forțată a productivității, o creștere a uh, accidentelor de muncă, etc. Iată, în concluzie, Aș spune că acest uh, studiu de caz uh, trebuie să fie interesat, uh, interesant pentru dumneavoastră. Este un studiu de caz în care am analizat o serie de fabrici, și am reușit să analizăm impactul tuturor schimbărilor la nivelul condițiilor de muncă asupra lanțului de aprovizionare și asupra fabricilor, dar și companiilor contractate ne dăm seama că, iată, până și în aceste sectoare deosebit de dificile, investițiile făcute în lucrători, uh, nediscriminarea lucrătorilor, ascultarea doleanțelor lucrătorilor este absolut uh, sau sunt absolut esențiale pentru schimbarea calității muncii. Am înțeles de asemenea că firmele care procedează în felul acesta sunt cele mai profitabile la nivel mondial. Și dacă ne uităm la viitor, indiferent de schimbările tehnologice care cu siguranță vor, uh, vor veni, atât în acest sector cât și în alte sectoare, un lucru e sigur, această, acest sector va oferi uh, sute de mii de locuri de muncă în locuri în care locurile de muncă sunt necesare și dacă aceste locuri de muncă sunt decente, atunci cu siguranță sectorul uh, textilelor ar putea fi un model de creștere inclusivă în aceste societăți. Pentru că aceste locuri de muncă le vor uh, reveni persoanelor celor mai defavorizate, celor care tocmai intră pe piața muncii, le vor reveni femeilor și copiilor sau tinerilor. Și odată ce acești oameni au acces la un, loc, un loc de muncă, uh, poate că scapă de sărăcie atât ei cât, uh, cât și gospodăriile lor. Vă mulțumesc. De la bun început vreau să-i cer scuze uh, <laughs> pentru modul în care îi voi pronunța numele următorului uh, vorbitor. Deci urmează domnul Vinand Kietflik, președinte al grupului de lucru uh, BEIC. Uh, domnia sa ne va vorbi despre conduita responsabilă în, globaliza- în economia globalizată, perspectiva uh, companiilor asupra orientărilor OCDE. Aveți cuvântul. Mulțumesc, mă numesc Vinan Quadlich și am un nume predestinat relațiilor internaționale spune ce crede BIAC despre orientările OCDE. Noi suntem Comitetul Consultativ uh, pentru Afaceri și Industrie pe lângă OCDE. A fost creat la începutul OCDE-ului pentru a garanta că va exista și un reprezentant formal al uh, mediului de afaceri la OCDE. Deci um, avem de asemenea și omologi, uh, sindicatele și ONG-urile. Deci noi ne ocupăm de uh, modul în care se uh, comportă companiile. Credem că trebuie să existe un echilibru între deschiderea climatului internațional de investiții și responsabilitate, pe de altă parte. Cele două mesaje principale de astăzi sunt următoarele. În primul rând, Credem că orientările OCDE sunt un instrument foarte valoros și ar trebui să rămână elementul central pentru a um, construi și mai mult această răspundere a întreprinderilor și de asemenea să nu uităm uh, răspunderea autorităților și a punctelor naționale de contact. Orientările sunt un instrument uh, cuprinzător pentru a promova un comportament responsabil din partea întreprinderilor. Există deci aici principii uh, și standarde voluntare care acoperă tot ceea ce ține de etica afacerilor. Am elaborat asta colaborând uh, cu ONU, cu, am ținut cont de orientările ONU, deci cele două seturi de instrumente sunt complementare în ceea ce privește uh, un comportament responsabil uh, al companiilor la nivel internațional. Caracterul orientărilor uh, are două elemente specifice. În primul rând, flexibilitatea. În orientări se spune foarte clar că natura și uh, extinderea due diligence depinde de natura și de dimensiunea companiilor, fie că e vorba de o multinacională sau un IMM. Al doua trăsătură. În mod uh, deliberat, uh, nu există un caracter juridic obligatoriu. Vrem să stimulăm companiile pentru a nu avea dispute juridice, pentru a nu declanșa astfel de dispute și, de asemenea, considerăm asta ca un proces de învățare. Credem că natura voluntară e esențială eu nu sunt un agnostic a domnului în camp. Eu cred că e un element important, deoarece creează o cultură complet diferită de a aborda lucrurile și de a încerca să le soluționezi. Natura voluntară uh, încurajează o abordare constructivă în detrimentul uneia defensive. Însă, bineînțeles, noi credem că um, se așteaptă de la companii o respectare a orientărilor și se așteaptă de asemenea ca aceste întreprinderi să aibă o politică care să respecte recomandările. De asemenea, am promovat uh, activ aceste orientări în rândul membrilor noștri, am elaborat o broșură în acest sens și cu mare plăcere vă pot transmite și dumneavoastră, secretariatului dumneavoastră. Orientările nu sunt doar o solicitare care se face la adresa întreprinderilor. Ele promovează un teren egal de participare și promovează de asemenea, și protejează de asemenea întreprinderile de niște așteptări nerealiste din partea altor părți. E un set recunoscut de orientări recunoscut la nivel internațional și e important pentru companii, deoarece aceste orientări sunt un punct de referință la discuții. Pe noi ne îngrijorează o proliferare a diferitor instrumente, de la din surse naționale sau internaționale, cu cerințe diferite și uneori contradictorii. Deci pentru noi e foarte important ca acest instrument să rămână elementul central. Credem că pe viitor Uh, e important să se coopereze practic și să se ia măsuri concrete pe baza orientărilor și a principiilor orientative. Și aceasta este și abordarea uh, din cadrul politicii de obiective durabile ONU. Să ne mobilizăm pentru a soluționa situațiile, să nu interzicem, ci să promovăm. Aș vrea să menționez o inițiativă specifică în domeniul uh, răspunderii companiilor. E vorba de alianțele de responsabilitatea companiilor elaborate în țările de jos, alianțe care se bazează pe ideea că multe probleme din domeniul uh, comportamentului etic al companiilor în țări terțe sunt cauzate de neajunsuri multiple. Deci nu doar companiile sunt vinovate, ci o combinație de factori a mediului uh, Uh, autoritățile locale și alte domenii intră în joc. Deci când vrem să soluționăm problema, soluția nu e să îi spui doar companiei că trebuie să se schimbe, ci să aduci la aceeași masă toate părțile. Guvernul din uh, țara uh, de origine a companiei sau de unde se află compania, ONG-urile, pentru a identifica problema și pentru a vedea cum poate fi soluționată. E un concept interesant și ne dorim mult ca acest concept să fie util și Parlamentul European, Comisiei dumneavoastră, pentru a organiza o diere cu reprezentanții mediului de afaceri. Și ajung acum la următorul element, și anume punctele naționale de contact, acest mecanism prevăzut de orientări. E un mecanism de implementare unic și aceste puncte naționale de contact au două funcții. Pe de o parte, să promoveze orientările și, în al doilea rând, să ofere un mecanism nejudiciar de soluționare a litigiilor. E un sistem bine calibrat, bazat în principal pe mediere și conciliere. Există o diferență mare între instrumentul de comportament com, uh, responsabil al companiilor și acesta. Uh, și punctul de contact norvegian, de exemplu, și-a demonstrat, a, a demonstrat această abordare diferită. A existat un caz care se vedea clar că nu era vinovată compania, a avut loc o reuniune de conciliere la care a participat principalul consilier juridic și președintele companiei. Și la un moment dat, punctul național de contact a spus că dumneavoastră, președintele, nu aveți cum să nu puteți doar să spuneți că vă pare rău și să vă scuzați. Uh, Consilierul juridic era îngrozit de eventuale urmări juridice ale unei astfel de atitudini din partea președintelui. Deci aici se vede diferența între o procedură obișnuită de arbitraj prin care se încearcă mulțirea situației pe viitor și procedura juridică care vrea să stabilească um, responsabilitatea juridică pentru ce s-a întâmplat și în trecut. Deci noi salutăm uh, dinamica pozitivă a acestei abordări. Punctele naționale de contact, de asemenea, au fost uh, obiectul unei declarații comune ale BIAC-TEAC și OCDE-UE acum 2 ani. Și în uh, din istoria OCDE-ului a fost pentru prima oară când cei trei parteneri sociali au ajuns la o declarație comună în care au, și-au exprimat sprijinul pentru acest sistem de comportament responsabil al companiilor și a cerut de asemenea guvernelor să îmbunătățească performanța punctelor naționale de contact uh, și mai ales să ajute companiile să uh, țină pasul cu toate aceste orientări. De multe ori, la nivel de companie, aceste proceduri deblochează lucrurile. Companii care nu sunt obișnuite cu aceste instrumente au ezitări, însă când trec de aceste ezitări, văd direct care sunt avantajele. De asemenea, aceste proceduri deblochează de multe ori uh, lucrurile și începește discuțiile în um, cadrul societății în general. Ca și în orientări și aici suntem convinși că esența procedurii uh, și anume medierea e esențială. Am avut o reuniune cu 30 de companii multinaționale, internaționale, plus cu liderii de la OCDE în iunie pentru a discuta uh, despre ce se va face pe viitor în acest domeniu. Și încă o dată vă spunem, e o discuție care vă poate ajuta și pe dumneavoastră atunci când uh, vă gândiți la acest subiect. Deci ar fi interesant să organizăm o reuniune asemănătoare pe această temă. Promoting this NCP system. Promovarea acestui sistem ar fi într-adevăr o cale foarte utilă de a proceda pe viitor. Vă mulțumim, domnule Flig. Următorul vorbitor este domnul Jerome Chaplier. Lucrează la Coaliția Europeană pentru Dreptate în cadrul corporațiilor și astăzi va participa uh, pentru a ne vorbi despre cum statele membre, despre modul în care statele membre acționează pentru a preîntâmpina uh, abuzuri și încălcările drepturilor omului într-o economie globalizată. Mulțumesc și mulțumesc pentru ocazia de a vă <coughs> perspectiva societății civile cu privire la cum ar putea să fie companiile mai responsabile. Mă voi concentra pe partea de protecție a drepturilor omului. Aceasta reprezintă unul dintre obiectivele de bază ale Uniunii Europene și a, a avut o importanță din ce în ce mai mare în ultimii ani. Tratatele Uniunii Europene Uh, spun clar că Uniunea Europeană trebuie să respecte drepturile omului uh, în temeiul competențelor și puterilor sale atunci când adoptă și pune în aplicare legislația Uniunii Europene, la fel ca și în relație sale cu întreaga lume. În 2011, Națiunile Unite au adoptat niște orientări uh, în care se clarifică această datorie de a proteja drepturile omului și de a asigura accesul la căi de atac eficiente. Statele membre au mai multe um, responsabilități în acest sens pentru un amestec um, inteligent de abordare uh, voluntară și reglementare. În 2011 am avut o, comisie, o comunicare a Comisiei cu privire la uh, RSI și a anunțat că va veni cu un plan de acțiune cu privire la afaceri și um, drepturile omului și a încurajat și statele membre să facă la fel. Dar după 5 ani încă mai așteptăm acest plan uh, de acțiune. Doar 13 state membre au um, um, publicat planuri de acțiune naționale pe care noi le-am um, evaluat și am văzut câteva deficiențe. Deși sunt câteva îmbunătățiri, în majoritatea cazurilor uh, se descrie pur și simplu situația actuală. Sunt prea vagi și nu vin cu informații cu privire la pașii viitori um, pe care va um, face statul membru concret. Apoi, planurile existente se concentrează foarte mult pe o abordare voluntare, voluntară în răspunderea întreprinderilor, mai ales când e vorba de formare, cercetare, promovare de bune practici, instrumente de informare și așa mai departe. Sunt doar câteva recunoașteri timide că ar trebui să se ia în considerare o abordare de reglementare, așa cum s-a făcut în planurile de acțiune italiene sau franceze în curând. Deci um, nu se gândesc la faptul că uh, niște obligații ar putea să ducă la um, o situație echitabilă și să, să combată uh, inegalitățile. În plus, um, trebuie să se asigure accesul, uh, pentru că în multe jurisdicții sunt obstacole de nesurmontat pentru victime în instanțele eficiente. Aceste bariere sunt cu caracter practic, financiar, financiar și juridic. Nu se recunoaște problema și nu se propun soluții de acces la căi de atac uh, naționale. Dacă aceste planuri naționale furnizează un tablou al eforturilor statelor membre de pune în aplicare acestor principii de orientare, de fapt, uh, acest studiu arată că acest lucru este destul de insuficient, cu câteva excepții. De asemenea, la nivel de mm, Uniunea Europeană nu există un astfel de plan, ceea ce arată că este o absență a mm, leadership intern și contravine clar cu discursul Uniunii Europene în forurile internaționale. De curând, guvernele țărilor de jos, Franței, Finlandei, Suediei, mm, uh, au scris uh, comisarului Timmermans și au spus să vină cu un uh, cod de conduită pentru întreprinderi și acum eu, mențion, eu vreau să vorbesc în numele coaliției noastre, al celor 15 state um, membre um, reprezentate acolo uh, și um, uh, vreau să vă spun că noi avem câteva recomandări, e vorba de competențe ale Comisiei pentru Afaceri Juridice. Trebuie în primul rând să se asigure că um, în primul rând trebuie să se asigure um, o, o cale de atac colectivă și o diligență obligatorie. Una în lanțurile de aprovizionare um, avem cele mai mari provocări acum. Pentru că um, lanțul foarte complex de relații face să fie foarte greu ca um, companiile mamă să fie învinuite. Președintele invită să vorbitorul să vorbească mai rău. Da, îmi cer scuze. Uh, Uh, mi s-a spus de multe ori acest lucru, a trebuit să fi învățat până acum. Scuze interpreților. Deci, e vorba de un, un instrument uh, care trebuie să um, oblige um, întreprinderile să uh, respecte drepturile omului în toate domeniile și de asemenea trebuie să se transforme într-o obligație juridică în drept civil și să extindă Uh, domeniul um, um, obligației de solicitudine care trebuie să se extindă și la uh, subsidiari și la, și la filiale și la partenerii de afaceri. Ar fi vorba de un mecanism de prevenție, dar și de îmbunătățirea accesului la justiție. ne-am uitat și la partea de ale Uniunii Europene și e logic, uh, Uniunea Europeană poate juridic să intervină în acest domeniu, pentru că avem articolele 50 și 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care permite Uniunii Europene să armonizeze legislație pentru a se asigura de uh, funcționarea corespunzătoare a pieței interne. De-a lungul anilor am observat că statele membre și Uniunea Europeană au interpretat tratatele în așa fel încât să acorde Uniunii Europene competențe largi de armonizare a condițiilor juridice și economice pentru afaceri întreaga Uniunii Europene, de exemplu, uh, legislația în ceea ce privește raportarea nefinanciară. Deci, acum ar trebui ca aceleași uh, standarde de, răspund, de răspundere uh, să se aplice și când e vorba de respectarea drepturilor omului de către companii în toate statele membre. Um, n-am să intru în uh, detalii, dar Franța a fost uh, prima care a transpus în uh, dreptul civil această obligație când e vorba de încălcările de drepturile omului și de mediu. Ce este foarte important este că există o răspundere civilă ca urmare um, a faptului că o companie nu și-a îndeplinit obligația de solicitudine. Am avut, am văzut um, Eh, ce au spus eh, eh, și antevorbitorii, exemple din Regatul Unit, din țările de jos, din Germania. Lista se extinde. Vom avea um, altele și în viitor și noi considerăm că un European ar trebui să încurajeze astfel de exemple și să minimizeze uh, riscurile tragice care se implice companiile europene a trebuit să gestioneze due diligence și să facă acest lucru pentru a reduce încălcările drepturilor omului și pentru a îmbunătăți accesul la justiție. Deci noi încurajăm Parlamentul European să-și reitereze apelurile la acțiune legislativă, să facă presiune asupra Comisiei și să reprezinte un for pentru o dezbatere activă și bazată pe dovezi cu privire la rolul Uniunii Europene în uh, domeniul protecției drepturilor omului. Încă un lucru la care mm, trebuie să ne referim din ce în ce mai mult este vorba de căile de atac uh, colective. E vorba de per, mai multe persoane care au fost um, afectate de aceleași practici uh, să ia măsuri pentru a remedia practicile respective și pentru a obține despăgubiri. Um, acest, această practică um, uh, duce la reducerea costurilor cu procedurile judice care adesea are una um, efect descurajator. Mai multe agenții au identificat această practică ca un uh, instrument esențial pentru protejarea drepturilor omului. În 2013, Comisia Europeană a venit cu o recomandare care a încurajat statele membre să vină cu ghidata colectivă în toate domeniile unde um, o încălcare a drepturilor uh, este prevăzută în dreptul Uniunii și comisara uh, Jurova în octombrie 2017 a anunțat că se va um, face o, o posibilitate de măsuri colective pentru consumatorii europeni în care va fi discutată ca parte din uh, uh planul uh, o nouă înțelegere pentru consumatori care va fi uh, lansat în martie 2018. Problema este că dacă mm, limităm uh, domeniul de aplicare la protecția consumatorului, este că sunt alte domenii în care practicile negative ale întreprinderilor pot să aibă un acces, um, un um, efect foarte grav um, asupra oamenilor și pot să perturbe concurența. Încălcările în aceste domenii drepturile omului, de mediu și mai departe, pot să fie mai grave decât uh, problemele legate de consumatori și să aibă efecte foarte mari asupra concurenței dacă nu sunt sancționate, cum ar fi poluare, uh, discriminare sistematică și abuzul uh, drepturilor uh, muncii, diferite alte încărcări privind condițiile de muncă. Uh, efectele acestora pot să fie foarte mari, mult mai grave pentru cei care vor să obțină dreptate. Și accesul la astfel de proceduri um, colective pot să fie practic uh, singura soluționare aceste recursuri colective. Noi considerăm că acest lucru este esențial pentru funcționarea pieței unice. Trebuie armonizate aceste norme și considerăm că uh, o propunere din partea Comisiei n-ar trebui să ducă la o fragmentare și mai mare pentru diferite domenii de drept în Uniunea Europeană. Noi încurajăm Parlamentul și eurodeputații să facă apel la DG Justiție să asigure că acțiunea viitoare cu privire la recursurile colective chiar se îndreaptă către uh, un drept uh, concret de recurs eficient și să nu facă discriminări când e vorba de drepturile acum protejate de dreptul Uniunii. În încheiere aș vrea să vă spun că Uniunea Europeană a făcut mai multe promisiuni în ultimii ani și a declarat în multe forumuri internaționale și a, a declarat că vrea să fie în avangardă în ceea ce privește întreprinderile și drepturile omului și a făcut apel la restul lumii să accelereze implementarea Um, orientărilor Națiunilor Unite. Dar, până la urmă, e foarte important să există um, pași mici pentru a minimiza evenimente cum au fost cele din uh, Rana Plață, care au, în care au murit mii de oameni, majoritatea femei. Apoi să se, um, preven, să se prevină tot felul de um, uh, dezastre naturale, de scurgeri uh, care au distrus comunități și ecosisteme în în Europeană, dar și în afară. Mulțumesc. Thank you as well. Our last speaker today is... Mulțumesc. Ultimul nostru vorbitor de astăzi este domnul Alan Decker, de la Comisia Europeană, care e șef de unitate la DG FISMA pe partea de raportare contabilă și financiară ne va spune la ce să ne așteptăm cu privire la orientările Comisiei, cu privire la raportarea uh, nefinanciară. Aveți cuvântul. Thank you to the committee. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru această uh, invitație care ne-a fost adresată. Eu ar trebui să mă refer la orientările Comisiei cu privire la raportarea non-financiară, dar aș merge dincolo de acest uh, titlu și aș încerca să pun aceste orientări uh, în contextul punerii în aplicare a regulamentului cu privire la raportarea non-financiară și uh, în contextul dezbaterii care se poartă în momentul de față pe tema aceasta. Directiva privind raportarea nefinanciară era un instrument de transparență în esență, nu vine cu obligații uh, impuse companiilor, ci pur și simplu cere companiilor să raporteze cu privire la politicile lor. Bineînțeles, transparența, iată, este esențială în contextul directivei, dar și în contextul responsabilității sociale a companiilor. Știți prea bine, directiva a fost adoptată în 2014, trebuia să fie transpusă de către statele membre până la finele anului 2016 noi am adoptat uh, orientările în iunie anul acesta, orientările neobligatorii și primele rapoarte care vor trebui să fie publicate de către companii vor veni în 2018. Uh, deci, cu alte cuvinte, chiar dacă directiva este un uh, instrument de sporire a transparenței companiilor, în realitate nu avem date suficiente pentru a evalua eficiența și impactul în practica acestui, a acestei directive. Domeniul de aplicare, vă voi spune ce anume acoperă directiva și pe cine. Directiva cere companiilor să ofere informații cu privire la diferi, diferite aspecte, printre care se numără și uh, aspectele sociale, de mediu, uh, uh, protecția drepturilor omului, corupție și diversitate în ceea ce privește vârsta, educația, experiența profesională. Companiile trebuie să ofere informații cu privire la modelele lor de afaceri, cu privire la politicile lor, inclusiv uh, politicile de uh, due diligence, efectele acestor politici, riscurile asociate acestor aspecte, dar și o serie de indicatori cheie de performanță uh, esențiali. Deci, companiile sunt obligate să ofere informații cu privire la politicile puse în aplicare, uh, dar uh, mai mult decât atât, uh, companiile sunt obligate să ofere informații cu privire la politicile pe care nu le pun în aplicare. Deci dacă companiile nu au politici de acest gen, ele nu pot să ascundă sub tapet această lipsă, ci trebuie să raporteze. Pe cine acoperă directiva? Companiile listate la bursă um, uh, și diferitele uh, entități importate din punct de vedere economic uh, cu peste 500 de angajați. Statele membre pot spori această listă de entități de interes public. Se pare că directiva va, se va referi la între 6.000 și 10.000 de companii. Depinde, bineînțeles, de numărul de, cam- de companii pe care uh, statele membre le desemnează, le adaugă la această listă stabilită prin directivă. Și mai avem uh, și un stat care încă nu a transpus această directivă, prin urmare nu beneficiem de informații din partea acestui stat. Ce se întâmplă în momentul de față? Asistăm măsurile de transpunere în statele membre. Spre exemplu, mâine voi participa la un eveniment organizat de Accountancy Europe și alți parteneri care ne vor prezenta eforturile lor pe marginea transpunerii directivei. Deci, iată, directiva este considerată a fi interesată, interesantă de mulți actori de pe piață. Prin această evaluare încercăm nu doar să înțelegem dacă statele membre au reușit uh, din punct de vedere juridic să transpună corect cerințele directivei, ci vrem de asemenea să înțelegem și cum uh, au transpus aceste cerințe statele membre. Vrem să aflăm dacă uh, statele membre au depășit cerințele stabilite în directive, vrem să vedem cum anume sau ce opțiune au ales, cum uh, dacă cer companiilor să publice rapoarte separate sau să ofere aceste informații în raportul de activitate. De asemenea, vrem să aflăm cum anume asigură un rol important statele membre pentru auditori. Lucrurile acestea sunt importante pentru a evalua impactul în realitate a directivei. Bineînțeles, se poartă o discuție pe marginea acestei, acestui subiect în, difer, în diverse forumuri. Un subiect foarte interesant uh, este cel al uh, schimbărilor climatice. Știți prea bine, grupul uh, Task Force-ul domnului Bloomberg a publicat un raport cu privire la raportarea non-financiară din perspectiva mediului în iunie anul acesta. Încercăm să ținem cont de acest studiu și să continuăm lucrurile în cadrul grupului de lucru. De asemenea, grupul la nivel înalt de experți creat de către comisie cu privire la la subiectul uh, finanțelor uh, durabile uh, va publica un raport până la finele lui 2018. De asemenea, se poartă o, serie de discuții între actori, pe piață, des, se vorbește despre rolul instrumentelor și cadrelor de raportare existente până în momentul de față. Directiva este o directivă bazată pe principii sau este una principială, nu vrea să impună un cadru de raportare specific, iar acum se poartă o discuție cu privire la nevoia de a oferi o clarificare sau uh, de Uh, nevoia de a stabili totuși niște cerințe speciale pentru uh, uh, manierele, formele de raportare. Se poartă discuții despre indicatorii cheie de performanță, despre sectoarele care ar trebui să fie aplicate și despre matricele și calculele care ar trebui să fie uh, Uh, aplicate. Bineînțeles, înțelegem că indicatorii cheie de performanță a unei companii miniere nu sunt neapărat identici cu uh, cei uh, ai unei companii textile, deci, iată, într-adevăr, diferențele există și eliminarea acestor diferențe ar impune un efort esențial, o, suplimentar și substanțial. Uh, Până la 16 decembrie 2018, procesul juridic va trebui să fie finalizat nu, știu, dar, nu știm neapărat dacă până în momentul respectiv vom putea să venim cu o evaluare solidară a, directivei. De ce? Pentru că, după cum vă spuneam, primele rapoarte din partea companiilor vor, vor veni abia în 2018. După aceea, dacă uh, companiile aleg opțiunea rapoartelor separate, atunci ele, conform uh, directivei, vor avea dreptul să uh, publice respectivul raport cu cu, cu șase luni după uh, terminarea unui exercițiu financiar. Deci ne așteptăm la o serie de rapoarte abia în al treilea trimestru al lui 2018, deci nu vom avea prea mult timp la dispoziție pentru a încheia evaluarea. După aceea mai există și aspecte care vor necesita o atenție deosebită. Spre exemplu, va trebui să vedem cum anume uh, cadrele de raportare existente, precum uh, Uh, cel al, de, cele, uh, deci uh, cadrele internaționale de raportare funcționează sau se coagulează cu această directivă și după aceea va trebui să vedem cum vor, se vor coagula recomandările grupului Bloomberg cu această directivă. Deci iată, avem multe de făcut pentru a evalua punerea în aplicare a directivei. După aceea mai există o serie de uh, întrebări fără răspuns în ceea ce privește raportarea din partea companiilor, în special raportarea non-financiară. Unii consideră că un model de raportare integrată ar fi mai potrivită. Africa de Sud uh, este lider uh, din punctul acesta de vedere, deci avem deja exemple. Uh, dar o, un asemenea tip de raportare ar genera o problemă, în special uh, când vine vorba despre declarațiile de asigurare uh, în contextul cadrului de raportare și uh, o serie de întrebări legate de auditori. După aceea, rolul tehnologiei în domeniu este esențial, pentru că tehnologia ne-ar putea permite ca ne-ar putea permite să prezentăm uh, datele financiare și cele non-financiare într-o manieră mai transparentă, uh, o transparență benefică atât pentru companii, cât și pentru legiuitori, cât și pentru actorii de pe piață. Deci multe sunt de făcut, noi acum evaluăm punerea în aplicare, după aceea vom uh, Uh, sau transpunerea în momentul de față, după aceea vom evalua punerea ei în aplicare și mai mult ca sigur Comisia Europeană va veni cu declarații publice în ceea ce privește căile pe care le uh, ia în considerare pentru viitor. Deocamdată nu vă pot da detalii pe tema aceasta. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc la rândul meu. A venit uh, momentul întrebărilor uh, din sală. Doamna Hautala. Thank you. Mulțumesc. Some questions, but before that... if... Am câteva întrebări, însă înainte de asta, dacă îmi permiteți, ca o idee în urma acestor prezentări. Comisia noastră e la o răscruce interesantă, aș zice eu. Unui domeniu foarte larg și versatil și eu cred că noi ar trebui să venim cu inițiativa de a vedea care potențialul juridic de reglementare, de creare a unui uh, teren egal de participare prin due diligence și prin accesul la justiție, la dreptate. Dacă nu o facem, Comisia Europeană nu va fi suficient de inspirată să acționeze. E sugestia mea umilă pentru a discuta ulterior despre asta. Acum, referitor la prezentările de astăzi, vă mulțumesc mult pentru ce ne-ați spus astăzi și referitor la grupul de lucru al OCD-ului, Consiliul Consultativ al Afacerii și Industriei. Eu am ceva experiență cu punctele naționale de contact. Eu cred că ar trebui să existe criterii mai avansate de înfițare acestor puncte, deoarece de multe ori nu există suficienți experți independenți care să fie interes, care să nu fie interesați neapărat uh, de o parte sau de alta. Din câte știu, Norvegia a stabilit un modeliu foarte bun pentru aceste puncte naționale de contact, pentru ca plângerile să poată fi soluționate în adecvat. Și aș avea o întrebare acum în legătură cu căile de atac colective către domnul Jeron Chaplier. Credeți că atunci când doamna comisar Iurova a venit cu o propunere de protecția consumatorului. Există șansa de a lărgi sfera de aplicare pentru a oferi o cale practică de acces uh, la justiția victimelor uh, companiilor internaționale. Deci cum credeți că s-ar putea face asta? Uh, ați terminat, doamna Hautala? Da, am terminat, mulțumesc. Pot continua, doamna Regner. Uh, thank you very much for your Mulțumesc mult pentru prezentări. E foarte interesant să vă auzim pe dumneavoastră, să avem o imagine de ansamblu. Fiecare dintre dumneavoastră s-a concentrat pe o părticică și am avut astfel o imagine de ansamblu excelentă. <clears throat> Am acum niște întrebări pentru doamna Granjean cu privire la ceea ce prezenta domnul Deckers. Transparență, obligații de raportare, raportare financiare, publicarea uh, rapoartelor de la țară la țară, rapoartele, raportarea de integritate, deci toate cele subiecte în legătură cu care trebuie să se raporteze. În ce măsură sunt utile aceste modalități de raportare și au fost utile Franței uh, din perspectiva a ceea ce a făcut Franța. Sunt interesată să știu cât de mult aceste chestiuni de raportare sunt utile și pot să vă ajute sau să ne ajute pentru atingerea obiectivului nostru și anume să responsabilizăm mai mult întreprinderile. Și a doua mea întrebare și o adresez Referitor la ce ne-ați prezentat dumneavoastră, e o întrebare pentru domnul Quantflich. V-am ascultat cu mare atenție și m-ar interesa să știu ce credeți dumneavoastră despre exemplul francez, despre calea franceză, modalitatea franceză de a le cere întreprinderilor să aibă această obligație. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, e util așa ceva sau considerați că e mai degrabă o povară? Deci aș vrea să am o imagine și mai completă, dacă e posibil, pentru a pune cap la cap toate elementele din prezentările dumneavoastră. Domnul Coferadie. Și eu mă alătur colegilor pentru a le mulțumi oaspeților noștri pentru ce ne-au spus, pentru imaginea de ansamblu pe care ne-au prezentat-o. Eu cred că transparența, responsabilitatea întreprinderilor, fie că produc bunuri sau produc servicii sau cele care gestionează pur și simplu activitatea financiară, <laughs> Pur și simplu e o cale de a spune lucrurile. De fapt, e o sarcină foarte delicată și dificilă. Oricum, comportamentul acestor întreprinderi e fundamental pentru protecția cetățenilor europeni, fie că ăștia, aceștia sunt consumatori sau producători. Argumentele din uh, procedurile de responsabilitate socială mm, au, deci, o valoare majoră. Însă problema nu e soluționată și în ultimii ani am tot avut discuții aici în Parlamentul European. Și de ce problema nu e soluționată? Trebuie să stabilim dacă tragerea la socoteală din punct de vedere social trebuie să fie o obligație pentru companii sau trebuie să ne bazăm în continuare pe modelul voluntar. S-au uh, făcut progrese în acest domeniu, însă nesemnificative. Problema responsabilității sociale a fost introdusă deja de mult, în 1983, și suntem deja uh, acum în situația în care, uh, da, se fac eforturi în acest domeniu, însă totuși rezultatele sunt uh, modeste. Conform regulii actuale, companiile nu riscă decât să-și păteze reputația. De exemplu, tipăresc un volum de activități sociale, dacă acestea se bazează pe ceva ok, dacă de fapt s-au făcut niște încălcări, compania nu își pierde decât puțin credibilitate, nu riscă mai mult. Companiile care investiseră mult în domeniul responsabilității sociale au devenit uh, uh, responsabile pentru urmările dezastroase ale activităților lor. Companii petroliere care au poluat Marea Nordului, deoarece uh, au pus în circulație nave care erau nedemne de acest nume și care au naufragiat. Erau niște companii care aveau niște documente minunate în care se descria ce mare răspundere socială au ele, dar care nu corespundea deloc cu realitatea. Și de-aia mă interesează să știu ce credeți dumneavoastră. Credeți că ar trebui în plus, impusă aici uh, o obligativitate în ceea ce este răspunderea socială sau nu? După cum ați înțeles, probabil eu sunt pentru caracter obligatoriu. Și adaug de asemenea încă un lucru. Poate că ar fi bine să existe și niște sancțiuni, măcar să se uh, arate în public ce diferență există între ceea ce pretind că fac întreprinderile și realitate. Da, să faci niște rapoarte minunate de răspundere sociale. Bine, asta devine un instrument de concurență non-loială. Eh, din păcate, în sezonul actual se cam uh, mizează pe asta. Eu respect cât de bun sunt, cum respect mediul conjurător și persoanelor, să fac altceva. Deci cine încalcă regulile jocului trebuie sancționat. Nu știu, eu mă gândesc că ar trebui totuși să avem un termen în timp de impunerea unor obligații cu sancțiuni. Și spuneam, sancțiunile trebuie să aibă o funcție de descurajare importantă. Deci țin tare mult să știu ce credeți dumneavoastră în legătură cu această ipoteză. Cam îndepărtată de realitate, e drept, însă pe care nu ar trebui să o trecem cu vederea. Vă mulțumesc foarte mult. Acum domnul Le Breton are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, le mulțumesc tuturor celor care s-au deplasat astăzi aici și ne-au adus uh, lămuriri în legătură cu subiectul de azi, care e pasionant. E subiectul multinaționalelor, despre care în ultima vreme se tot discută în Parlamentul European. Ne întrebăm dacă nu cumva asistăm la apariția unui sistem uh, cu două viteze. Pe de o parte, indivizii, IMM-urile și statele care uh, vor fi supuse unor reguli juridice obligatorii și dure și, pe de altă parte, multinaționalele care reușesc să se eschiveze de la aceste reguli. Am văzut-o când am vorbit despre optimizarea fiscală. Multinaționalele adesea sunt cele care profită de pe urma acestor scheme și când vorbim despre răspunderea socială a întreprinderilor, despre ce e vorba? Despre o formă de optimizare socială până la urmă. Și de aia eu fac legătura între cele două subiecte. E practic aceeași strategie care nu există decât pentru că noi am lăsat să se dezvolte în mod voluntar un uh, ultraliberalism care duce la asta. Da, pare să există o conștientizare și să pare că există încercări de a acționa. Însă, deocamdată, nu suntem decât în faza în care uh, căutăm niște soluții de soft law, să zic așa, folosind un termen la modă. Și intervenția colegului precedent uh, dovedește asta. Noi preferăm însă hard law-ul. Suntem o zi de fabricat uh, legi obligatorii și dure. Nu știu cine știe, poate mai bine să faci mai multe legi dure decât insuficiente. Și până la urmă ajung la următoarea concluzie da, e bine să căutăm transparența uh, în ceea ce privește activitatea acestor multinaționale, deoarece în ceea ce privește practicile lor de optimizare socială, poate că noi o să le incităm să dea înapoi printr-o astfel de atitudine. A doua întrebare. Nu credeți că dincolo de toate aceste practici de soft law, ar trebui totuși să avem și un uh, sistem cu sancțiuni, uh, un sistem de drept obligatoriu. Și când credeți că ar fi posibil să avem așa ceva? Și o altă întrebare. Dat fiind că vorbim despre soft law, aș vrea niște precizări în legătură cu punctele de contact naționale. Care sunt cele mai eficace? Eu sunt francez. Punctul național de contact din Franța a fost eficace sau nu? Și vă mulțumesc anticipat pentru răspunderi. Are cuvântul acum domnul Durand. Mulțumesc, domnule președinte. Un francez reacționează după alt francez, ceea ce în Parlamentul European nu prea se întâmplă adesea. Reacționez pentru a-i spune domnului Le Breton că um, ar fi bine să gândească la faptul că doar companiile multinaționale sunt responsabile de situațiile pe care le vedem pe planeta asta, spunea dumnealui, nu cred că e cazul. Și multe campanii naționale, când au capacitatea de a interveni la nivel internațional, mă gândesc la multe mari grupuri franceze. Am văzut ce fac în Birmania sau în alte părți, am văzut ce capacitatea de a acționa uh, contravenind unor reguli care le sunt impuse în Franța. Pentru mine, răspunderea socială și de mediu dincolo de uh, natura obligatorie, îmi ridică niște întrebări de natură morală, pe care, din păcate, nu părea vrem să ni le punem în marile puteri occidentale. Și anume, uh, o ființă umană are aceeași valoare peste tot în lumea asta? Și asta e întrebare pe care ți-o pui, firesc, când vezi când intervin total și alte companii în Birmania sau în alte locuri. Îți dai seama dacă normele de mediu, de protecție. Când vezi că femeile și copiii lucrează în condiții scandaloase în țările uh, din Sud, e acceptabil asta din punct de vedere moral sau e acceptabil din punct de vedere juridic, legal? Aceste țări, țări nu aplică regulile Organizației Internaționale a Muncii, deci n-ai cum o să abordezi lucrurile doar din punct de vedere juridic. Da, dumneavoastră vegheați ca subcontractanții dumneavoastră să respecte legislația birmană. Eu nu cunosc legislația birmană dar nu sunt convins că ea corespunde regulilor și normelor noastre. Deci adevărata întrebare pe care trebuie să ne punem și e clar un lucru pe care nu-l soluționăm astăzi. Deci ce valoare acordăm noi ființei umane, omenire, așa în general, în termenul nobil al dacă poate pentru unii nu are un sens nobil. Și în al doilea rând, se poate disocia sau nu și ar vrea să știu ce credeți dumneavoastră din punct de vedere juridic. Putem disocia chestiunea vigilenței de cea a responsabilității. Pentru mine sunt două lucruri diferite. Consiliul Constituțional francez a cenzurat amenda, însă eu aș vrea niște reacții. Vigilența înseamnă să veghezi asupra unui lucru. Responsabilitatea înseamnă să-ți asumi Uh, responsabilitatea în caz de încălcare. Eu știu că legislația franceză e destul de slabă în acest domeniu, ca să nu spun că e inexistentă cu privire la responsabilitate. Deci ar vrea să știu dacă putem să avansăm și în ceea ce privește impunerea unei uh, responsabilități obligatorii grupurilor, atât dincolo de subcontractanților. Vă mulțumesc. Acestea au fost întrebările <clears throat> Începem poate de la stânga mea cu răspunsurile. Și vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să subliniez caracterul juridic al directivei. Eu nu pot să mă pronunț în legătură cu alte aspecte ce țin de drept drepturile omului sau dreptul muncii, nu țin aceste lucruri de competența mea, însă subliniez caracterul obligatoriu al directivei. Directiva obligă companiile care intră în sfera sa de aplicare să publice rapoarte. Și nu le obligă doar, ci prevede și următorul lucru. Consiliul de administrație, deci care supraveghează companiile, deci trebuie să-și angajeze răspunderea juridică atunci când uh, aprobă publicarea rapoartelor. Deci dacă apar informații eronate sau false în rapoarte respective, Consiliul de administrație e pasibil. Deci toate prevederile din uh, directiva cu privire la normele contabile deci trebuie să se aplice. Există deci o structură juridică clară, obligatorie, aplicabilă, cel puțin în cazul uh, publicării acestor uh, rapoarte prevăzute de directivă. Doreți să continuați în ceea ce prește propunerile de căi de atac colective și o eventuală extindere a sferei de aplicare. În 2013, în recomandare, s-a lăsat o portiță statelor membre pentru a merge mai departe, pentru a face mai mult în ceea ce privește căile de atac colective în toate domeniile în care uh, există o încălcare a drepturilor omului sau a dreptului comunitar. Deci asta există. La momentul respectiv se încurajau doar statele membre să implementeze asta. Din păcate, multe state membre nu au profitat de această ocazie și asta ține de voința politică. Întrebarea e dacă un consumator care și-a cumpărat un automobil uh, Volkswagen are mai multe căi de atac decât un român sau un maghiar care a fost afectat de deversările de cianură din uh, Dunăre? Deci e o chestiune uh, gravă și nu cred că s-au făcut uh, multe. DG general de la comisie nu a făcut ce trebuia. Poate că acum eu cred că e cam târziu pentru a schimba abordarea, însă totuși rămân cât de cât optimist. Acum, referitor la trecerea la legislație obligatorie în domeniu. Tocmai asta prezentăm noi. Asta ne dorim. Un mix inteligent aici. Și bineînțeles, suntem de acord că trebuie să existe un mix inteligent, însă de peste 10 ani am tot avut această abordare neobligatorie. E acum momentul potrivit uh, cu evoluțiile în țările membre, deci acum ar trebui să se profite de asta. Și întrebarea domnului Duran, putem disocia vigilența și răspunderea? în achizițiile publice, în raportarea nefinanciară, în alte căi pot fi incluse aceste rapoarte de due diligence. Și în ciuda slăbiciunilor sale, modelul francez e bun, deoarece cere și uh, răspundere pe lângă obligațiile de vigilență. E un model de drept civil care le oferă putere victimelor. Acum, trebuie să ne gândim cum pot cei afectați să-și uh, facă respectate drepturile prin uh, recurgerea la instanțe. Următorul uh, vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Unele întrebări ar necesita un răspuns foarte lung, dar eu încerc să fiu succint. Dacă ar trebui să fie o abordare mai standardizată, da, din punct de vedere al întreprinderilor, este cea mai bună cale. Dacă există mai multă standardizare. Problema este cum să procedezi. Există un proces deja în curs la OCDE de mai mult alt cu revizuri interpares și cu alte discuții pentru a îmbunătăți echivalența acestor puncte naționale de contact. Problema este dacă poți să organizezi, să o impui sau să fie dezvoltată într-o manieră mai organică. Și cred că OCDE a ales această a doua variantă cu rezultate bune, zic eu referitor la punctul de contact național francez, e printre cele puține care funcționează foarte bine și care reprezintă un exemplu și pentru altele. Următoarea întrebare. Părerea noastră despre legislația franceză. E o întrebare cu un răspuns foarte lung, dar câteva observații pe scurt. Cred că am explicat și în uh, prezentarea mea. Noi avem câteva îndoieli și anume că e vorba de o abordare obligatorie și că există un risc de proliferare pentru că este o, dreptul francez aici, dar mai e și un drept uh, olandez și un elvețian și așa mai departe. Când uh, avem prea multe legislații naționale, o să fie foarte greu pentru companii să se conformeze tuturor acestor legislații. Cred că filozofia dreptului francez se bazează foarte mult pe uh, orientările și um, principiile de acolo. Și întrebarea cea mai grea, dacă conduita responsabilă a întreprinderilor, dacă ar trebui să fie obligatorie. Cred că caracterul specific al comportamentului responsabil este tocmai că nu este obligatoriu, că e un proces voluntar. Sunt multe legislații în lume drept uh, penal, drept economic și multe elemente care duc la comportamente responsabile în sânul întreprinderilor. Și unele chestii sunt obligatorie. Motivul pentru care multe elemente din ceea ce numim acum uh, comportament uh, responsabil e tocmai chestiunea că nu e obligatoriu și care are un caracter foarte specific și că sunt multe chestiuni fundamentale în joc. De exemplu, extrateritorialitatea. Într-un sistem democratic se poate spune vrem ca elementul cu tare, cu tare, cu tare să fie gestionat de o normă obligatorie, dar din momentul acela nu mai e comportament responsabil al întreprinderilor, ci legislație care se alătură altor norme din sistemul respectiv. Noi considerăm că esențial este caracterul voluntar și în sensul acesta am vrea să ne îndreptăm. Acum, dacă valoarea unei ființe umane este aceeași peste tot, principiul unui, unul dintre principiile noastre de bază este că, da, trebuie să fie aceeași valoare pentru ființele umane peste tot, și încercăm să îmbunătățim situația pe baza instrumentelor acestea. Și ultimul punct, dacă putem să facem o distinție între răspundere și diligența cuvenită, cred că sunt două elemente de bază. Pe de o parte, aspectul de fond, material, definiția răspunderii. Între cuvinte, este să eviți să să eviți efectele negative și partea cealaltă este legată de diligența cuvenită, care se poate baza doar pe recomandări mai pe fond, care se regăsește acestea în orientări. Thank you. Mr. Rees, I'll be brief on... Domnule Riz, am să fiu succint pe punctele pe care nu le-am acoperit pentru că trebuie să plec rapid, să prind un tren. O chestiune care a apărut de multe ori, răspunderea, e clar că dacă ai informații mm, fiabile în domeniul public, uh, duce la reacții și că există un interes de conformitate. Asta este experiența noastră. Apoi au fost câteva chestiuni uh, care s-au uh, referit din mereu mereu la importanța transparenței. Și asta se bazează clar pe faptul că acesta poate să ducă la un comportament corespunzător pe piață. Apoi, alții care sunt mai bine care au mai multă autoritate să vorbească despre tranziție de la un drept informal la obligații. Vorbesc în numele mai multor uh, organizații și pot să spun că nu există consens în acest sens, dar că atunci când e vorba de RSI, într-o anumită parte din lume, mai ales pe partea de lanț de aprovizionare, în societatea lor civilă, în sistemul lor, nu există um, instrumentele necesare și acolo avem titularul de drepturi și cetățeni și, până la urmă, ce e important este să ne uităm și la alte modalități de a veni cu soluționarea problemelor că s-ar putea ca procesele judice din țările respective să nu funcționeze foarte bine. Mulțumim! Vă mulțumim pentru prezență. Doamna Granjean. au fost multe întrebări. Cred că e important să fie puncte de contact care consiliază, dau orientări e foarte important pentru redactarea planului de vigilență și pentru a crea indicatori. Cât despre transparența raportării, e necesară și trebuie și vizibilitate cu privire la ce se întâmplă în sector, mizele, ce înseamnă asta pentru o întreprindere și să se lămurească angajamentele luate, adică ce resurse sunt puse la dispoziție și de asemenea să se măsoare rezultatele. Dacă se fac uh, lămuriri din timp, uh, se pot după aceea măsura și rezultatele. Altfel e greu să faci acest lucru. După aceea poți să faci și un, o urmărire a angajamentelor, pentru că s-ar putea ca uneori să dureze luni sau ani pentru a o întreprindere să își uh, îndeplinească angajamentele. Putem să înțelegem acest lucru, dar trebuie să existe niște obiective tangibile, să facem o urmărire cu mijloace măsurabile și apoi posibilitățile de recurs. Să vedem dacă um, răspunderea aceasta mai ales vizează consecințele. E important să subliniem acest lucru pentru că dacă vrem să le evităm, până la urmă, consecințele, sigur, trebuie să fie uh, răspunderea întreprinderilor. întreprinderilor. Mm, sigur că aceste resurse vor fi mult mai mici decât dacă ar apărea niște evenimente grave sau victime. Apoi, întrebări legate de caracterul moral, legal. E greu pentru un legiuitor să lucreze pe aspectele morale. Aplicarea aspectelor juridice, legale, până la urmă dă câteva repere și poate să orienteze întreprinderile către comportamente responsabile. Aș vrea să insist asupra mijloacelor. Prin acestea evităm consecințele, nu știu, de tipul decese sau de altfel. Până la urmă, trebuie să ne gândim la consecințe din nou Uh, e vorba de o obligație, v-am spus, uh, iar aceasta este însoțită de măsuri uh, și de posibilitatea unui recurs. În felul acesta se angajează răspunderea și este urmărită. Mulțumesc. Much and Mr. Nevenkamp. Mulțumesc, domnule Nevenkamp. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva chestiuni referitoare la punctele naționale de contact. Eu sunt președinte al grupului de lucru. Referitor la practicile bune sau rele ale, ale punctelor de contract, e problematic, dar vă pot spune că activitatea a fost foarte bună. Noi avem și sindicate care fac parte din puncte naționale de contact Asta face ca lucrurile să fie de succes. Avem și modele foarte bune, cum sunt cele olandez, suedez, norvegian, avem membrii independenți ai uh, punctelor naționale de contact, avem și modelul uh, britanic, care este un unul de bună practică, avem și uh, organisme de supraveghere care sunt uh, implicate. Iată modelele principale care au dus la rezultatele cele mai bune. Referitor la această tranziție de la uh, uh, norme opționale la unele obligatorii, uh, vreau să mă refer la ce spune domnul Risc, că până la urmă trebuie să vedem ce funcționează, ce merge. Că dacă sar de la una la alta, atunci înseamnă că nu merge varianta voluntară, soft law. Dar, de fapt, nu știm dacă funcționează sau nu. Deci, întâi să evaluăm dacă funcționează sau nu soft law. Asta fac acum sau urmează să facă nemții. Și Asta înainte să facem trecerea la legislație obligatorie, pentru că, practic, este vorba de un tip de mm, redactare de politici fără bază reală. Până la urmă e o dezbatere între cei care cred și cei care nu cred. Dar până la urmă OCDE-ul se referă mereu la politici bazate pe probe. Și asta vă spun din nou. Găsiți probele ca să vedem ce funcționează. Aici e vorba de monitorizare, care sunt companiile care știu despre orientările OCD, care le urmează, care știu despre NCPs, care știu toate, despre toate aceste chestiuni, Ei bine, nu s-au monitorizat aceste aspecte sistematic. De aceea, această trecere de la soft la hard este una controversată. Vă mulțumesc foarte mult! am epuizat această audiere. Vreau să le mulțumesc vorbitorilor noștri distinși pentru că ne-au uh, prezentat experiența lor și sunt sigur că pentru cei care au participat a reprezentat o experiență care le-a îmbogățit cunoștințele. Mulțumesc foarte mult! Închei ședința noastră făcând un anunț. După cum știți foarte bine, mâine avem o ședință extraordinară la Luxemburg. Autobuzul nostru, autocarul, pleacă la 7 dimineața, antemeridian. Aștept cu mare interes să ne vedem mâine de dimineață în autocar. Pe 28 noiembrie vom avea o reuniune comună, Juriafco, la 11.45, în uh, cadrul comis Comisiei AFCO. Vom vorbi despre punerea în aplicare și aplicarea acordului interinstituțional cu privire la o mai bună legiferare. Iar următoarea ședință a comisiei noastre va avea loc uh, pe 7 decembrie. Vă mulțumesc foarte mult!